problema amprentei de carbon, aș vrea să examinăm rapid agenda pentru astăzi. Va trebui să o adaptăm puțin, pentru că la punctul 11, raportul anual domnului Coțolino despre protecția intereselor financiare ale comunității, lupta împotriva fraudei, raportul anual pentru 2008, Raportorul trebuie să plece la ora 11, mi s-a spus, și aș vrea să propun, având în vedere că există un acord cu cei doi comisari Calas, și cu comisarul Calas, că după ce vom vorbi întâi cu domnul Semeta, vom uh, discuta raportul Colțolino, apoi l-vom asculta pe domnul Calas pentru segmentul uh, corespunzător al sesiunii de dimineață. Al doilea a doua modificare pentru agenda pe care vreau să o propun este ceva care a apărut în această săptămână la ședința coordonatorilor. S-a anunțat la o ședință precedentă că așteptăm un raport sau cel puțin o declarație explicativă de la serviciile juridice ale Parlamentului în legătură cu numirea directorului general adjunct la OLAF. Există niște dificultăți care au apărut. Am cerut uh, avizul serviciului juridic și doamna Gresle, care este coordonatoare celui mai mare grup politic din Parlament de la PP, crede că trebuie să fie primul punct care să fie discutat, fiindcă trebuie să ajungem la viteza dorită. E un lucru care ne va permite să putem uh, să avem discuții cu cei doi comisari fără probleme. Deci cred că ar trebui să ascultăm ce are de spus serviciul juridic și după aceea domnul Semeta cam o oră, apoi raportul Colțolino și apoi încă o oră cu domnul Calas. Cam asta ar fi agenda. Sunteți de acord? Mulțumesc. Să mă adresez acum uh, reprezentantului serviciului juridic să îl rog să ne spună despre această problemă și numirea respectivă. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Acum o să vorbesc în engleză. Pentru că am scris uh, avizul în această limbă. Fostul director, domnul Brunner, Ați primit un material în acest sens? Scrisoarea vicepreședintului Calas al Comisiei Europene, în esență care precizează că în cazul decesului directorului general, persoana numită de către comisie să-l înlocuiască în absență automat îl înlocuiește pe directorul general domnul Ailes. În baza articolului 27 din regulile procedurale ale Comisiei, articolul precizează că directorul general, când nu este capabil să-și exercite funcțiile, directorul general adjunct uh, cel mai important sau un alt funcționar desemnat de comisie îl va înlocui. Deci ce spune comisia de fapt este că această înlocuire normală într-o direcție generală a Comisiei. Noi nu suntem de acord în această privință din două motive. Pentru că, mai întâi, nu e o înlocuire obișnuită în care directorul general uh, nu este la birou. Aici e o situație în care directorul general a decedat și procedura pentru o renumire va dura o perioadă considerabilă de timp. Al doilea aspect, care e și mai important, este că această funcție, această poziție ignoră situația OLAF. Articolul 12 din regulamentul OLAF din 1999, pe lângă articolul 5 din decizia OLAF de înființarea OLAF, deci în mod concret într-un regulament uh, codecis, încă o dată, această procedură de numire trebuie să fie menționată. Pentru a numi un director, Comisia trebuie să deschidă consultări cu Parlamentul European și cu Consiliul. E o cerință întemeiată pe situația interinstituțională care sublinează încă o dată faptul că OLAF este un caz cu totul aparte, adică nu e doar o direcție generală internă a Comisiei. Această procedură de numire asigură de asemenea independența, responsabilitatea și credibilitatea directorului general, pentru că altfel, într-o direcție generală obișnuită a Comisiei, directorul general are sarcini aparte care sunt precizate în cazul OLAF, în regulamentul OLAF. Deci, procedura de numire este un corolar al acestei independențe. Și aici există un context foarte aparte care este în joc. Deci, care este părerea noastră precizată în avizul pe care probabil că îl aveți în dosare, este că nu se poate asimila această situație cum face Comisia, cu o înlocuire obișnuită la o direcție generală obișnuită. Olaf are un context aparte și această înlocuire interim, fără a duce atingere nevoii ca Comisia să înceapă cât mai curând posibil procedura pentru o înlocuire finală. Trebuie să urmăm sistemul articolului 12 din regulamentul OLAF, mutatis mutandis, pentru înlocuirea interimară, pentru a asigura independența acestui director. Nu trebuie să ne ducem la jurnalul oficial, dar în orice caz comisia ar trebui să înceapă o consultare cu Parlamentul și Consiliul pentru a avea o înlocuire obișnuită a fostului director care a decedat. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp, o să mă opresc aici, domnule președinte, mulțumesc. Er- Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați oferit aceste informații. Are cineva întrebări de pus uh, serviciului juridic? Nu? Avem o bază solidă care să ne permită să avem o discuție cu comisarii care sunt prezenți. Să trecem la punctul următor de pe agenda, descărcarea de gestiune pentru 2008 domnul Bonici de la Curtea de Conturi, domnul comisar Semeta, ca și raportorul, domnul Liberățchi. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Bonici mai întâi. Cred că are o prezentare în PowerPoint. Da, mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna e o plăcere să fiu aici la Cocobu sau Cobu, nu mai știu cum se spune acum. Și am niște diapozitive ca să ne călăuzească în acest raport anual. La primul diapozitiv, după cum știți, avem un aviz care se ocupă de conturi. În ce privește fiabilitatea conturilor, curta, dar pentru al doilea an un aviz necalificat și un citat aici pe acest diapozitiv de la conturi, unde spunem că conturile anuale prezintă, din toate punctele de vedere, poziția financiară a comunităților la 31 decembrie. Două aspecte care trebuie subliniate. Mai întâi, e o mare îmbunătățire. Nu întotdeauna au stat lucrurile așa, se spune că este pentru al doilea an. Înainte am avut niște rezerve care au fost soluționate, mai ales cu sistemul de contabilitate cu acumulări, e o mare îmbunătățire că există conturi pe care curtea le consideră că sunt fiabile. În al doilea rând, pentru a evita orice neînțelegere, formula este că present fairly in all material respects, dar sau putem spune true and fair view, deci Curtea, când utilizează aceste formulări, înseamnă că acesta prezintă un punct de vedere adevărat și fiabil, ca să nu existe neînțelegeri. Există mai multe chestiuni care au nevoie, evident, de atenție suplimentară, dar cred că s-a făcut un progres uh, bun. În ce privește legalitatea și regularitatea, aceste aspecte, Curtea ia notă de faptul că s-au înregistrat progrese și pe ansamblu cred că situația e mai bună decât anul trecut și în anul de dinainte și în anii precedenți. Dar există probleme care continuă să persiste și o să vă explic puțin mai târziu. Pentru prima dată am introdus o diagramă cu o comparație în timp. În această diagramă, pe axa verticală, avem procentul din buget și apoi aceste clasificări cu cele câteva culori pe care le vedeți acolo. Verde este ce am vrea să vedem. O să vedeți că în partea verde, mai puțin de 2%, acea categorie, aceasta s-a îmbunătățit de la 38 la 47%, în timp ce categoria roșie a scăzut cu jumătate, de la 60% la 31% și categoria intermediară s-a extins și ea. Ceea ce reflectă o îmbunătățire generală și în curând o să discut sectoarele, deci nu o să insist acum. Cu toate acestea, mai trebuie făcute eforturi în legătură cu această parte roșie, în special, dar nu numai în legătură cu ea. Și cred că unele lucruri pot fi făcute și Parlamentul are un rol deosebit, dar recunoaște de asemenea schimbările care sunt necesare. Ca la orice problemă complicată, soluția nu este o soluție singură, unică, există. Nu e o soluție minune care să rezolve totul. Trebuie să vedem mai multe probleme. Dacă trecem acum la tabelul următor, pe care l-am făcut în ultimii câțiva ani, aici există două coloane. Una care evaluează sistemele de control și supraveghere, o solicitare din trecut a Parlamentului de a da informații suplimentare în legătură cu modul în care sistemele de supervizare și control funcționează. Și aici, desigur, există două categorii care sunt cu verde, dar din păcate tot restul nu e așa de prost cum era cu câțiva ani în urmă. Dar mai sunt încă în categoria de partially efectiv, deci cu eficacitate parțială, ceea ce vă spune imediat că există lucruri care trebuie întreprinse în acest sens. Nu cred că ar trebui să acceptăm ca acestea să rămână parțial eficace pentru totdeauna. Trebuie să le împingem înspre direcția verde. Categoria care în mod clar în gama de eroare este cea a coeziunii, care e cea mai frapantă. După cum am mai notat și în raport, există rezultate similare cu anii precedenți. Și e un nivel care n-ar fi trebuit să fie plătit. Două aspecte. Încă ne ocupăm de perioada de programare 2001-2008, pentru că nu au fost plăți cu condiții în noua perioadă de programare în care n-am verificat încă mare lucru. Pe viitor va trebui să așteptăm să vedem cum evoluează această perioadă de programare. Așteptările, cel puțin în partea comisiei, sunt că lucrurile merg mai bine. Ei sunt cei care gestionează. Pentru noi e încă prea devreme să spunem pentru această perioadă. Acesta e un aspect. Din păcate, concluzia cu privire la coeziune este că situația nu s-a prea schimbat față de ultimii doi ani. Așa stau lucrurile astăzi. Pe viitor, poate că ar putea să fie unele evoluții suplimentare. Alte domenii, pentru prima dată avem agricultura, care a trecut în verde, în sensul că s-a găsit un nivel de eroare sub cel semnificativ. Și având în vedere că aici e vorba de aproape 50% din buget, e un element uh, semnificativ și schimbările introduse ne oferă și niște învățăminte, eventual, uh, cu ce trebuie făcut și în domeniul coeziunii, după cum o să vă spun în câteva momente. Acum ajungem la ultimul diapozitiv, ce trebuie făcut. Am 5 puncte aici și aș vrea să vă răpesc ceva timp, nu prea mult. Mai întâi, mai bună gestionare generală pentru o mai eficace utilizare a resurselor existente în supervizare și control. Puteți spune care este baza pentru acest aviz. La începutul anului trecut, uh, Comisia a publicat un document uh, foarte interesant despre riscul tolerabil de eroare, unde au arătat că în cazul fondurilor structurale, rata de eroare ar putea fi redusă cu cel puțin 3% suplimentare utilizând actualele resurse fără costuri suplimentare. Pentru mine acesta a fost ceva ce am bănuit întotdeauna și era foarte interesant de auzit de la cei care gestionează fondurile sau o parte a acestora, pentru că e un management în comun. Deci este clar că o utilizare mai eficientă a resurselor existente ar putea să ducă la anumite îmbunătățiri. Poate nu la o poziție cu totul verde, ci la o anumită îmbunătățire. După părerea mea, trebuie să se facă mai mult pentru a îmbunătăți această gestionare la toate nivelurile. Nu doar să ne concentrăm pe comisie, ci până la nivelul primar, unde se gestionează multe dintre plăți trebuie să existe un efort suplimentar. Nu cred că e acceptabil să rămânem în acest mediu în care avem rezultate similare an după an. Al doilea punct. După caz, resurse suplimentare pentru supervizare și control, în baza unei analize adecvate a costurilor în comparație cu beneficiile trebuie efectuată. Aici, domnule președinte, din nou, o să mă refer la acest document publicat de Comisia anul trecut, care are niște aspecte foarte, import, foarte interesante despre riscul tolerabil de eroare, unde spun că costul controlului în agricultură este cam de 4%, dar costul controlului în fondurile structurale este sub 1%. Poate niște lecții care pot fi învățate de aici. Niște învățăminte că există un element mai mare de cost la control în agricultură care a dus la o rată mai mică a erorilor decât la fondurile structurale. Poate că e nevoie de eforturi suplimentare. Deci prima categorie pe care am menționat-o a fost utilizarea mai bună a actualelor resurse și a doua categorie este că există dovezi care sugerează că trebuie făcut mai mult la toate nivelurile. Și cred că fondurile structurale au multe detalii care, din păcate, cer acest efort suplimentar care să le fie consacrat. Altfel, devine sau e sub semnul întrebării dacă avem o valoare completă pentru banii utilizați în aceste fonduri. Aceste două aspecte nu le inventez nici eu, nici curtea, ci vin din dovezile primite – de la managerii acestor fonduri. A treia categorie se referă la mecanisme îmbunătățite pentru corecții financiare și recuperări. Ne uităm la agricultură. Agricultura are o modalitate mai eficientă de a corecta erorile. Nu întotdeauna, dar uneori până la beneficiarul final. Dar există de asemenea și alte aspecte când se fac uh, greșeli, din, indiferent din ce motiv, trebuie să se facă un efort, dacă sunt economice, de a recupera banii. Dacă nu sunt de natură economică, de a proteja bugetul UE. Și aici, deși au existat niște îmbunătățiri, cred că informațiile disponibile, mai ales din statele membre, sunt foarte limitate. Mai e și un alt aspect la care vreau să mă refer rapid. Felul în care afectează aceste corecții. Pentru că nu e nicio îndoială. Dacă faci ceva greșit și nu pățești nimic, ce stimulent ai să îmbunătățești lucrurile. Deci acest element de recuperare și de corecție. Cred că comisia a îmbunătățit informațiile pe care le are, dar dacă e suficient de complet, cred că o să spună că informațiile care vin din statele membre sunt mai degrabă limitate și că ar trebui să existe o imagine mai completă cu privire la ce se întâmplă. Există elemente de echilibrare, există retrageri de proiecte și să încercăm să stabilim exact unde ne aflăm e o provocare. În al patrulea rând, pentru o simplificare suplimentară a cadrului de reglementare. Am văzut că aceste elemente de simplificare apar în anumite domenii și par să dea rezultate bune. Simplificarea prin stabilirea de taloane, de benchmark, nu doar pe baza unor factori. Există mai multe modalități care reduc costurile managementului și reduce posibilitatea erorilor, fără a pierde din vedere sfera întregului program, pentru că atunci ar deveni contraproductiv. Deci trebuie să ajungă la un echilibru între simplificare și menținerea obiectivelor detaliate ale programului. E foarte important nu doar la această comisie, ci și la altele. Dacă toate aceste obiective sunt cu adevărat necesare, sunt detalii necesare, e prea mult și în fine, unde lucrurile nu se pot simplifica, există o rată mai mare de eroare, vă rog să revizuiți programul. Gândiți-vă la revizuirea programului și nu păstrați situația actuală. Acesta e ultimul aspect și o să mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Grazie. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Semeta. Domnule președinte, domnule raportor, stimați membri, la finele mandatului, în calitate de comisar responsabil de descărcare, pot să spun că am primit o moștenire pozitivă de la colegii mei și de la curte. După cum a arătat profesorul Bonici, raportul pe 2008 prezintă cea mai bună situație până acum, dovedind faptul că dacă se fac eforturi, se obțin și rezultate sunt responsabili cu domeniile în care curtea dă un aviz uh, fără rezerve pozitiv. Pentru conturi, acesta este cel de-al doilea an consecutiv unde Curtea de Descărcare Totală, care este o eh, recunoaștere a reformelor, reformelor făcute în acest domeniu. Curtea de Conturi reflectă foarte bine tranzacțiile care au fost făcute, precum și bilanțul existent. Comisia va continua să urmărească problemele care au fost semnalate de curte pentru a îmbunătăți uh, calitatea și exactitatea datelor contabile și aceasta pe baza unui proiect de creștere a calității informațiilor contabile. Uh, în răspunsul numărul 1 veți găsi informații mai detaliate în scris. Veniturile sunt rar menționate în această comisie și totuși reprezintă o piatră de temelie a politicii noastre financiare. Curtea conchide că plățile din resursele tradiționale proprii, TVA și uh, venitul național brut nu au conținut uh, erori materiale. De asemenea, sistemele de supraveghere și control sunt considerate a fi satisfăcătoare. Comisia însă începe o gestionare proactivă, um, lucru care a dus la rezultate bune. Gestionarea bugetului se regăsește în capitolul 3. Rata de implementare este ridicată la 97% în ceea ce privește plățile. Curtea recunoaște că reducerea unui potențial surplus prin bugetul rectificativ este reprezintă o practică bună de gestionare financiară. S-a îmbunătățit și bugetul, uh, permițând autorităților să menționeze execuția bugetară și să identifice pe durata anului fiscal pe ce trebuie să se pună accentul pentru a asigura o rată mai ridicată de execuție bugetare. Este adevărat că creditele de plată pentru coeziune trebuie să fie, au trebuit să fie reduse substanțial pe durata anului cu 4,5 miliarde datorită predării și aprobării care a avut loc mai târziu decât s-a anticipat în statele membre. Vreau să subliniez că la finele lui 2009 aproape toate sistemele au fost aprobate, ceea ce înseamnă că există noi sisteme de management și de control dezvoltate pentru noua perioadă de programare pentru fondurile structurale și de coeziune, care vor permite reducerea indicelui de eroare în domeniile cele mai expuse riscului. În calitate de comisar care acordă descărcarea de deștiune, știu că există așteptări foarte mari și vreau să vă garantez faptul că acesta este și obiectivul meu, să obținem rezultate foarte bune. Vreau să asigur continuitatea cu activitatea domnului Calas și a serviciilor implicate Există trei oportunități foarte importante un indice tolerabil de eroare, sistemele de control nu trebuie să impună un nivel de costuri prea mari și trebuie să se bazeze pe o analiză și un echilibru risc-beneficiu echilibrată. Inițiativa privind indicele de eroare tolerabil duce la uh, stabilizarea costurilor și la existența unui echilibru între costuri și indicele de eroare rezidual anual. Propunerile le veți primi în uh, mai. Apoi, încă mai există posibilitatea de a îmbunătăți situația care poate să se întâmple doar prin implementarea angajamentelor statelor membre și anume de a aduce valoare prin uh, implementarea sistemelor de gestionare și prin activități de control și audit fiabile. În revizuirea trianuală a regulamentului financiar vor fi incluse aceste aspecte. Veți primi propunerea noastră la fel în mai 2010 și apoi în al treilea rând simplificarea. Curtea continuă să ne spună că există reguli complexe de eligibilitate care constituie o sursă de eroare și cere simplificarea acestora pentru a putea îndeplini obiectivele de politică. s a făcut o serie de sugestii privind structurarea instrumentelor majore, cum ar fi granturile forfetare. Există o propunere a curții privind uh, evaluarea eligibilității nu uh, la, din punct de vedere al uh, intrărilor, ci al ieșirilor. O idee foarte interesantă pe care o vom analiza fără îndoială în viitorul apropiat. Prima ocazie de a face acest lucru va apărea odată cu revizuirea trianuală a regulamentului financiar, care va intra în responsabilitatea directă a domnului Lewandowski, pe care îl voi invita să includă previziunile necesare în acest sens. Împreună cu Comisia și cu ceilalți factori interesați, vreau să dezvolt o strategie uh, în ca, care să asigure utilizarea eficientă și adecvată a bugetului european cu responsabilitățile care revin tuturor pentru a respecta interesele cetățenilor europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Dau acum cuvântul domnului Liberațchi, care a fost raportorul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Întâi de toate, aș vrea să mă refer la chestiunea creditelor neutilizate. Aceste angajamente reportate pentru utilizări în anii viitori în cadrul programului multianual au crescut în 2008 cu 16,4 miliarde de euro, adică cu 12%. Ce părere aveți despre acest lucru? Se va rezolva această problemă sau se va continua uh, creșterea acestor angajamente neutilizate? Fiindcă nu e un lucru care să ne mulțumească prea tare. Mulțumesc pentru o întrebare. Nivelul de aceste în așa numite angajamente neutilizate este într-adevăr foarte mare și există motive întemeiate pentru care s-a ajuns la această situație. E vorba de 2 ani de cheltuieli în fondurile de coeziune și știm cu toții că în prezent suntem la începutul unui nou cadru financiar și statele membre au fost foarte implicate în acești doi ani în uh, dezvoltarea de sisteme de gestionare și control lucru care a avut un impact asupra nivelului de cheltuieli în statele membre. Deci au fost angajamente, dar dar plățile nu s-au făcut așa de repede cum ar fi trebuit. Și, desigur, există două modalități de a reduce această întârziere. În primul rând, în mod automat, există regula N plus 2, N plus 3 și dacă aceste, uh, acestea nu sunt folosite timp de 2 sau 3 ani, acestea sunt, uh, se anulează, lucru care impune disciplina asupra statelor membre și apoi o altă modalitate ar fi să se grăbească, să se accelereze procesul de plăți și se fac foarte multe eforturi în acest sens și un instrument care a fost um, creat la nivel bugetar ne permite să luăm măsuri suplimentare pe parcursul anului, dar încă nu avem cifrele finale pentru 2009. dar sunt sigur că deja există îmbunătățiri la nivelul plăților pentru 2009 și accelerarea efectuării plăților ne va permite să reducem nivelul de angajamente neonorate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Ați menționat uh, formula N plus 3. Asta înseamnă că Perspectiva financiară 99-2006 plus 3 s-a încheiat. 2007 plus 3 este anul acesta în care ne aflăm. Întrebarea mea este dacă ați încercat să analizați situația uh, fondurilor preplătite anumitor state membre care ar putea fi folosiți pentru a genera mai, o sursă mai bună de sau mai, venituri mai mari pentru uh, buget. Ați făcut acest lucru, da sau nu, și care este răspunsul dumneavoastră față de această situație? După cum am menționat, am creat un instrument care permite semnalarea problemelor la buget și uh, de două ori pe an facem o analiză a cheltuielilor fondurilor europene și apoi se întocmesc rapoarte în urma acestor uh, analize a cheltuielilor. Există o serie de motive pentru care există întârzieri la nivelul anumitor programe. Uneori acest lucru se datorează unor proceduri de achiziții publice care au durat mai mult decât se preconiza inițial sau datorită acțiunilor de implementare care nu au fost așa de eficiente pe cât se dorea în februarie vom avea, vom primi analiza finală a evoluției din 2009 și acest raport va fi transmis Comisiei dumneavoastră, autorității bugetare și vom vedea care sunt principalele categorii în care statele membre au avut cheltuieli mai reduse. Mulțumesc, domnule comisar ați menționat că veți transmite domnului Lewandowski, succesorul dumneavoastră, anumite reglementări cu privire la noile reglementări. Ne puteți da o idee generală cu privire la care vor fi acestea? Ce veți recomanda domnului Lewandowski, având în vedere toate aceste neajunsuri de care am vorbit? Suntem uh, perfect conștienți cu toții de faptul că regulamentul financiar este practic proprietatea comisarului pentru buget, care este uh, principalul gestionar al acestui dosar, dar sigur regulamentul este luat pe baza unei decizii colegiale și toți membrii colegiului comisarilor, inclusiv eu, uh, pot să fac propuneri și mă interesează în mod special acest lucru, vreau să fac o propunere, fiindcă în prezent lucrez la modificarea regulamentului financiar. Și există trei pachete pe care le-am în vedere pentru acea propunere. În primul rând, un pachet legat de creșterea gradului de responsabilitate al statului membre în ceea ce privește implementarea sau executarea fondurilor structurale și de coeziune, apoi procedurile de simplificare și aici avem deja foarte multe uh, idei din part care au venit și din uh, consultările cu publicul general pe care le-am avut la finele anul trecut, apoi am primit uh, sugestii și din partea beneficiarilor și a altor factori interesați uh, și, după părerea mea, există posibilitatea să se facă simplificări destul de importante la nivelul regulamentului financiar și am să fac propuneri în acest sens domnului Lewandowski. Și a treia categorie, care este deja în pregătire, dar care nu a primit un cadru legal, este cel al indicelui de eroare tolerabil care cred că ar trebui să fie uh, introdus ca principiu în regulamentul financiar și apoi să se facă propuneri concrete în domenii concrete pentru implementarea acestui concept de indice tolerabil de eroare. Și Primul domeniu în care trebuie să fim foarte rapizi are de legătură cu cercetarea, fiindcă trebuie să ne axăm atenția pe acest domeniu și să facilităm implementarea proceselor din acest domeniu. Mulțumesc, domnule comisar. În răspunsul pe care l-ați trimis la întrebările scrise, mă refer la întrebarea 8 privind uh, indicele de eroare tolerabil, ne-ați spus că majoritatea activităților vor fi încheiate până în 2008, cu excepția politicii de coeziune, care se va finaliza în 2012. Suntem în 2010 acum și avem o imagine clară. Știm clar că fondurile de coeziune reprezintă punctul slab al întregului raport. De ce ați lăsat uh, pe ultimul loc fondurile de coeziune? De ce uh, 2010, care reprezintă uh, 60% din timpul acoperit de perspective. Credem că acum ar fi momentul să reacționați cu privire la abaterile uh, din 2007-2008. Atunci, în 2013, după părerea mea, va fi prea târziu. Puteți să ne spuneți de ce ați stabilit acest calendar? În primul rând, a făcut eforturi semnificative de a îmbunătăți legislația uh, pentru coeziune, pentru uh, cheltuielile de coeziune, pentru acest cadru financiar 2007-2013 și s-au făcut uh, mari eforturi pe valorile ex ante ale sistemelor de management și control ale, control ale sistemelor interne de control condițiilor de audit și uh, regulilor de audit din statele membre și vrem să vedeți cum aceste măsuri uh, legale uh, funcționează te, la fața locului și apoi să evaluăm situația și implicațiile acestor măsuri în ce privește asupra costurilor uh, de administrare. Și apoi uh, să producem o propunere legată de riscul uh, tolerabil, rata de risc tolerabilă în politica de coeziune. Re recent am făcut așa numitele mini-declarații de asigurare conform uh, metodologiei uh, curții de audit și aceste mini-declarații arată îmbunătățiri semnificative care sunt făcute deja în uh, zonele de coeziune. Vom, vom face rapoarte pe care le vom prezenta Comisiei în februarie, înaintea discuției finale Primele rezultate ale noilor programe sunt încurajante, deci vrem să vedem că ele sunt complet implementate și apoi vom uh, veni cu uh, conceptul de risc tolerabil de eroare în uh, zona politicii de coeziune. Mulțumesc, domnule comisar. Dacă îmi permiteți să pun o ultimă întrebare, care nu cred că va fi o surpriză pentru domnul comisar și sigur va avea legătură cu Olaf. În primul rând, ce se care este data așteptată, prevăzută pentru nominalizarea noului șef al OLAF, mai ales ținând cont de opinia juridică pe care am avut plăcerea să ascultăm. Și a doua întrebare, care vor fi principalele priorități pentru revizuirea bazei legale OLAF? Cum vedeți OLAF în structura Comisiei Europene? Vă mulțumesc uh, anticipat pentru răspuns. Sigur, eu sunt aici în calitate de comisar pentru buget și Olaf nu este uh, sub responsabilitatea mea, dar cum am spus, suntem o instituție colegială și aș putea să-mi exprim opinia privind evoluțiile de acolo. Așadar, cred că ar trebui să distingem două probleme legate de numirea directorului general pentru OLAF. Una este legată de directorul general ad interim și cealaltă de directorul general permanent. În ce privește directorul general permanent, uh, finalizăm uh, uh, proiectul de anunț pentru post, pentru concurs de post și așa cum am scris în scrisoarea către comisie, vom prezenta acest uh, proiect de notă informativă și Parlamentului și Consiliului pentru a ajunge la un acord în privința textului uh, acestei, uh, acestui anunț de vacanța postului Cred că asta ne va permite să avem proceduri de numirea noului, de selectare și numirea noului direct, a noului director general, cât mai repede cu putință. Și cred că în interesul nostru comun ar fi să avem noul director general numit cât mai repede, astfel că voi uh, face tot ce ține de mine pentru a mă asigura că se întâmplă acest lucru Sigur, depinde nu numai de comisie, ci și uh, din moment ce uh, acest proces uh, trebuie să includă Parlamentul și Comisia și Consiliul, mă voi baza pe aceste două instituții în această zonă de activitate. În ce privește directorul general ad interim? Astăzi am ascultat opinia serviciilor juridice ale Parlamentului și pot să spun că Comisia a acționat pe acest subiect foarte transparent și foarte deschis. Domnul Sim Calas a trimis o scrisoare Parlamentului cu avizul uh, serviciilor juridice ale Comisiei și acum văd că pozițiile serviciilor juridice ale Comisiei și Parlamentului sunt diferite. Asta înseamnă că ar trebui să venim cât mai repede cu noi soluții pe această chestiune și înțelegerea mea este că în zilele următoare ar trebui să discutăm cum să rezolvăm această chestiune Sigur, este foarte important ca această problemă să se facă conform cerințelor legale. Și sigur, este păcat că reglementarea actuală nu explică în mod clar cum să rezolvăm această problemă în situații de forță majoră. Sper că prin intermediul amendamentelor uh, din, la uh, cadrul de reglementare vom putea introduce și uh, prevederi legate de înlocuirea directorului general în astfel de circunstanțe extraordinare. Și în fine, în ceea ce privește viitorul Olaf, Așa cum am menționat în uh, declarația mea scrisă către Comisie, framework because I think that uh, there are really în, document, acel document neoficial am spus foarte clar că sunt probleme care trebuie și nevoi care trebuie rezolvate foarte rapid. În primul rând, ele au legătură cu capacitatea OLAF de a comunica mai bine cu statele membre în investigațiile lor să îmbunătățească schimbul de informații între OLAF, Eurojust și Europol. Cred că aceasta este o problemă foarte importantă pentru a îmbunătăți eficiența OLAF și alte subiecte care cred că au fost multe propuneri de asemenea din partea Comisiei de pe, din partea Parlamentului și scopul nostru ar fi să revizuim reglementarea actuală cât mai rapid cu putință pentru a rezolva problemele cu OLAF. Problemele încă în suspensie. Mulțumesc. Acum patru intervenții și avem 20 uh, de minute pentru întrebări și răspunsuri, așa că vă invit foarte scurt. Doamna la prima dată. Sí, gracias, presidente. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă întorc la ce spunea domnul Bonici, pentru că știu că activitatea Curții de Auditor este de audit este extrem de importantă din acest punct de vedere. În ce privește direcțiile generale implicate în Eurolex, în Eulex, uh, noi am fost uh, parțial uh, implicați în acest instrument și aș vrea să-l întreb pe Boni, domnul Bonici ce procent de costuri este implicat în monitorizare și poate ați putea uh, să ne dați informații mai uh, bune, pentru că ați vorbit de 4% cheltuieli. Uh, și am, mă întreb, uh, în calitate de raportor în acest domeniu, dacă instrumentul de control ne poate, dacă putem aplica instrumentului de control un, un procentaj legat de cost foarte clar și bine definit. Apoi am auzit de 4% pentru monitorizarea agricolă. Ce procent putem să aplicăm la costul general al uh, politicii de coeziune, mă întreb. Și care sunt instrumentele, nu doar costurile, dar care sunt instrumentele care ar putea fi utilizate ca indicator pentru a ne permite să evaluăm coeziunea. Apoi, în ce privește uh, chestiunea simplificării, vorbeați despre moduri diferite de a simplifica uh, modul în care ne realizăm obiectivele. Ați vorbit de reducerea costului proiectelor în, în multe zone, cum ar fi și ONG-urile, dar mă întreb care este riscul de a nu uh, ne îndeplini obiectivul de a Uh, îndeplini așteptările cetățenilor. Apoi, pentru domnul comisar, dacă vom continua să facem uh, programe despre care, de tipul celor despre care vorbea domnul Bonici, mă întreb dacă putem îmbunătăți mai bine asistența pe care o primim din partea Comisiei. Apoi, domnule Șemeta, vorbeați de proiectele dintre 2000-2006, dar uh, ce se întâmplă cu perioada dinainte de 2000? Puteți să ne dați informații legate de costuri și cheltuieli uh, din perioada dinainte de 2000? Puteți să ne dați un procentaj și să sugerați cum s-ar putea face îmbunătățiri? Care au fost uh, cifrele uh, referitor la diferitele acțiuni uh, din perioada respectivă? Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă rog, cine vrea să intervină, spune președintele domnul comisar. Domnul Bonici, până la urmă. Mulțumesc foarte mult. Ați, doamna Iala, v-ați referit la un punct foarte interesant. Îmi cereți să vă spun ce nu știu. Costul controlurilor. Din nefericire, acest cost nu este suficient de detaliat cu excepția uh, costurilor pe care le-am menționat uh, în scrisoarea care a fost publicată anul trecut, unde spuneam că trebuie să uh, examinăm costurile controlului și să uh, reușim să avem un echilibru între costuri și beneficii, pentru că nu are sens să faci controle care să coste mai mult decât resursele pe care le controlează. Și atunci nu mai are cetățeanul niciun beneficiu. Aceasta este o întrebare foarte bună pe care Comisia trebuie să se concentreze Domnule Liberațchi, mi-ați uh, întrebat în legătură cu coeziunea, de ce uh, problema aceasta se, întinde până, se va întinde până în 2012. O chestiune interesantă. În domeniul coeziunii, costul controlurilor este sub 1%. Știind Uh, care sunt zonele cele mai problematice, ar trebui să menținem oare situația actuală sau ar trebui să facem ceva ca să îmbunătățim sistemele de control și de supraveghere, astfel încât situația să se îmbunătățească în general. Și întrebarea noastră de ce să așteptăm până în 2012 e foarte bună. Sigur, răspunsul uh, domnului comisar a fost că e o nouă perioadă de programare și că au noi informații care le vin și acesta este iarăși un punct important. Totuși, cred că dacă a, îmi permiteți un sfat, uitați-vă la Digi, Digi Regio și la Digi Employment. Mecanismele lor de control sunt uh, insuficiente pentru a se ocupa de problemele care vin din 27 de state membre și aș spune că poate nu sunt suficienți uh, auditori, uh, administratori, oameni care să poată monitoriza programele și să aibă, să ia măsuri preventive mai degrabă decât să aștepte până aceste probleme, probleme devin presante și uh, cer măsuri dure, cum ar fi recuperarea banilor. Deci poate ar fi mai eficient să creștem unele costuri de administrare ale acestor domenii, pentru că beneficiile par să fie uh, mai mari, adică cineva ar putea să tragă, să obțină uh, până la urmă pe termen lung economii mai mari în felul acesta. Pentru că în felul acesta și Parlamentul uh, și-ar vedea obiectivele uh, respectate și Comisia și așa mai departe. Uh, deci această evaluare cineva poate să aștepte până când informația perfectă este disponibilă și asta durează, sau se pot lua măsuri imediate pentru a face lucrurile să avanseze. Și în ce privește simplificarea, sigur, cred că nu se poate suprasimplifica astfel încât uh, banii să nu fie altceva decât un subiect de transfer bugetar. Sigur că asta are implicații, pentru că uh, dacă avem transfer bugetar, atunci e doar treaba statelor membre cum cheltuie banii. Și asta ce înseamnă asta? Ce efect are asta pentru cetățean? Deci, Curtea de Audit a subliniat valoarea adăugată europeană pe care o au aceste fonduri eh, ale Uniunii. Cu alte cuvinte, bugetul Uniunii este distinct de fondurile naționale și programele ar trebui să aibă drept scop maximalizarea acestei valori adăugate europene. Și cred că asta înseamnă că programul trebuie să aibă aceste obiective foarte clare și nu pur și simplu transferuri bugetare. Deci, simplificarea, așa cum a spus uh, comisarul, uh, mă încurajează foarte mult uh, ce a spus în legătură cu simplificarea și e pentru prima dată când văd o atitudine atât de deschisă față de măsurile pe care le-am propus. Controlul, pentru că multe din controlele noastre Uh, tind să controleze partea de început, uh, adică facturi, uh, chitanțe și așa mai departe, pe când, de fapt, ce ne interesează pe noi ar trebui să fie, sau ce ar trebui să ne intereseze mai mult ar fi con, uh, controlul rezultatelor. Control, așa numitul control de output. Și uh, mă bucur că domnul comisar a indicat faptul că aici favorizează anumite schimbări. Președintele, mulțumesc. Doriți să adăugați ceva? Domnule comisar? Da, dacă îmi permiteți, la problema legată de perioada anterioară, 94-99, trebuie să vă informez că această perioadă de programare este deja încheiată și vom uh, veni cu un raport pe această perioadă de programare pe 17 februarie. Indicațiile noastre preliminare arată că nivelul rezidual de eroare în această perioadă de programare era mai mic decât s-a indicat în perioada de programare însăși dar uh, cifra finală va veni în uh, rapoartele pe care le-am menționat pe 17 februarie, așadar. Și dacă îmi permiteți uh, să spun ceva în legătură cu afirmațiile domnului Bonici despre orientarea controlelor spre rezultate, controlele orientate spre rezultate. Eu sunt foarte mult în favoarea acestei abordări. Dar trebuie, cred, să fim de asemenea realiști, pentru că în, mod, în momentul actual avem uh, un cadru legal care a fost decis de către Consiliu și care a fost uh, valid până la uh, sfârșitul uh, perioadei curente de programare. Deci poate ar trebui să începem cu un fel de proiect pilot în anumite zone specifice, unde este realmente posibil să găsim o bună descriere a rezultatelor proiectului. Cred că asta e foarte important pentru că dacă e foarte dificil să descrii care este rezultatul, atunci și controlul devine foarte dificil. Deci aici cred că trebuie să colaborăm cu serviciile noastre pentru a identifica proiecte cu rezultate foarte clare și să le folosim ca pe niște proiecte pilot, pentru că văd un viitor foarte bun în această abordare. Președintele, mulțumesc. Uh, spune președintele, aș dori să rog pe toată lumea să fie cât mai succintă ca să putem să trecem uh, cât mai repede la următorul punct pe ordinea de zi. Doamna Gras, mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să-l întreb pe domnul Bonici o întrebare, să-i pun o întrebare în legătură cu uh, corectitudinea întregului proces. Dacă ne uităm la plățile agricole, sunt 15 uh, state care iau mai puțin de 2% și restul uh, de 12 uh, care iau peste 2%. Deci agricultura iese bine pentru că Franța, de exemplu, are un risc foarte mic, 0,1, 0,2 această rată de eroare de 2% nu are așadar un impact asupra acestor țări și vrem ca lucrurile să, să iasă cât mai bine. Dar sunt unele țări problemă, de exemplu România, care este experiența noastră legată de România, pentru că avem o problemă serioasă, o problemă de sistem uh, cu o rată de eroare de peste 12%. Cred că unul dintre motivele pentru care această rată este atât de mare e uh, legat de faptul că există niște probleme structurale de sistem. Deci, uh, aș vrea să-mi spuneți care este experiența noastră de la Curtea de Audit. Apoi, în ce privește recuperarea fondurilor? Uh, uneori, este păcat, mă gândesc că e păcat, pentru că mă întreb dacă uh, ne bazăm pe aceleași cifre atunci când uh, uh, dacă ne uităm la, acest, la conținutul raportului, aveți pagina 82, corecții financiare, 1,277 miliarde euro și apoi uh, milioane euro. Și apoi la Strasburg, la ultima sesiune, am primit o scrisoare de la domnul director general Arno și el se referea acolo de la anul 2008 cu fonduri regionale și de coeziune 1,6 miliarde, 1,56. Deci, e vorba de o diferență de 300 de milioane. Credeți că aceste cifre sunt uh, corecte? Cum evaluați situația? Pentru că uh, Comisia va trebui să vină cu un nou tabel de cifre și până la urmă vorbim de o situație care nu are decât 2 ani. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește ultima parte, recuperările de fonduri, într-adevăr există o problemă. Există o problemă pentru că informația disponibilă și Comisia face această remarcă în conturile sale, există riscul de suprapunere a informațiilor pe care le primește din statele membre și informațiile pe care le are deja. Și deci nu e ușor să ai imagine clară pe baza acestor informații. Deci problema recuperării fondurilor este încă problematică pentru noi, ca să zic așa. Să vă spun sincer, cred că am putea utiliza mai bine această informație când calculăm rata de eroare, dar e dificil să o facem atunci când, așa cum ați arătat și în exemplul noastră, datele nu sunt foarte... nu te poți baza pe ele întotdeauna. Trebuie să facem o distinție între cifre care sunt așa numite cifre de flux, să zicem. Pentru că cifre care merg așa ca printr-o conductă, pentru că o conductă mai are și puncte de ieșire deci cred că a existat o îmbunătățire generală în modul în care aceste cifre sunt introduse în sistem, dar există de asemenea și o avertizare că există anumite riscuri uh, referitoare la calitatea datelor care vin din unele state membre. În ce privește uh, agricultura și situația statelor membre și în special a României, nu facem o declarație de asigurare pe stat membru. Deci e dificil pentru noi să ne concentrăm pe un uh, stat membru. Luăm o mostră uh, aleatorie și nu toate statele sunt în acea mostră. Uneori România poate să fie, alteori nu. În mod normal, luăm recipienții mai mari, cei care aceștia vor apărea mai regulat în uh, mostre. Însă, deci, în ce privește agricultura, puteți uh, spune că volumul financiar pe care îl testăm este reprezentant pentru plățile generale. Deci uh, avem încredere, nu 100%, dar suntem statistic, avem, uh, din punct de vedere statistic putem avea încredere că aceste rezultate sunt în general corecte. În legătură cu România, ce pot spune este că dacă vă uitați la raportul anual de activitate a directorului, al uh, directoratelor generale din diferite directorate generale, vedeți că sunt identificate anumite probleme și se fac excepții în declarațiile de asigurare pentru România și uneori Bulgaria de asemenea. Deci, uh, Într-adevăr, se pare că e problematică situația, că sistemele uh, lor sunt problematice și cred că trebuie să avem grijă, pentru că în timp eu mă aștept să crească numărul de plăți care să meargă spre România și Bulgaria. Și dacă sistemele nu rezistă deja, situația ar putea deveni și mai dificilă. Deci asta este din nou un lucru pe care uh, n-ar trebui să așteptăm să crească. Este, ar trebui să facem ceva, pentru că până la urmă vrem ca banii să meargă la oamenii uh, care au nevoie de programe, nu să oprimă. Dar asta ar fi măsura extremă, deci cred că ceva se poate face. Că trebuie făcut un efort suplimentar pentru a ne asigura că autoritățile în aceste două țări au resursele potrivite și asistența necesară pentru a uh, absorbi, să aibă sisteme care să poată absorbi într-un mod corect aceste fonduri. Dar cred că există un pericol. Din ce vedem noi acum ar putea exista probleme. Președintele, mulțumesc am epuizat timpul, avem trei întrebări, aș vrea să las să se pună aceste trei întrebări, dar vă rog să fiți foarte succinți. Și de asemenea, domnul Odi are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare și pentru domnul Bonici și pentru domnul comisar. Domnule profesor Bonici, în ce privește opinia Curții de Conturi, pentru 2008. Puteți să ne, spunem, să ne spuneți dacă avem de-a face cu o declarație de asigurare pozitivă sau negativă? Pentru că uh, am văzut, noi trebuie să luăm decizia de a da sau nu descărcarea într-un an, într-un context politic foarte diferit. Anul trecut am avut alegeri, dezbateri la care nu mai revin acum și s-a spus de 12-13 ani declarația este negativă. Însă, pe conturi, din câte am înțeles, declarația este pozitivă, dar pe, uh, pe uh, restul operațiunilor, nu prea înțelegem care e treaba. Deci noi am vrea ca uh, dumneavoastră curtea să dați o singură opinie și pe baza acestei comisii noi să dăm sau nu descărcarea și dumneavoastră dați o declarație de asigurare pozitivă pe cheltuielile administrative și educație și pentru restul dați un ansamblu de aprecieri pe agricultură, pe coeziune, dar nu înțelegem nimic dacă nu înțelegem dacă este o declarație negativă sau pozitivă. În ce privește, domnule comisar, uh, uh, declarația noastră ați spus că lucrurile se vor ameliora grație uh, curții de audit și colegii noastre. Eu aș spune că se va ameliora și datorită Comisiei de Control Bugetar a Parlamentului, că de atâția ani uh, câte presiuni facem asupra uh, Comisiei Europene, aș zice că mulți dintre parlamentarii acestei comisii au fost uh, la originea unor schimbări și îmbunătățiri. Și vreau să vă atrag atenția că ați promis obiectivul unei declarații de asigurare fără rezerve. Noi am fost obișnuiți din partea președintelui Comisiei Uh, cu o promisiune de declarație pozitivă, pentru că atunci când ne uităm la sfera publică, opinia astăzi este că sfera publică n-ar fi chiar foarte bine controlată. Deci cred că obiectivul unui, unei declarații fără rezerve e unul ambițios, foarte bine, cu atât mai bine, dar dacă ne uităm la alte controle publice, avem adesea declarații pozitive, dar întotdeauna cu, un, uh, cu unele rezerve. Deci dacă reușim să o avem fără rezerve, cu atât mai bine. Și, uh, de asemenea, începește conceptul de mini-declarație de asigurare. Uh, ar fi bine ca dacă el se dezvoltă și prinde, ceea ce ar fi un lucru bun, poate că ar trebui să avem și opinia curții uh, asupra acestor declarații. Uh, n-a fost o întrebare prea scurtă, mai degrabă una destul de lungă, spune președintele. Deci, în acest moment, vă propun următoarele. Știu că uh, domnul uh, Catalina trebuie să plece, deci poate răspunde acum foarte pe scurt domnul comisar Șemeta și apoi le rog să rămână uh, ca să răspundă la eh, celelalte întrebări, ca domnul Cătălina să poată să ia cuvântul și apoi să, să plece. Domnul comisar, voi fi foarte succint. Be... Trebuie să dăm dovadă de ambiție și să stabilim obiective pe care să le realizăm și înspre care să ne îndreptăm să implementăm măsuri ca să ne apropiem cât mai mult de aceste obiective. Și declarațiile de asigurare pozitive, desigur, trebuie să rămână ca obiectiv. O declarație de asigurare fără rezerve ar fi ceva foarte ambițios, dar dacă am putea avea mai puține rezerve cu privire la zone specifice, și acesta ar putea reprezenta un progres în acele domenii. Deci o să <clears throat> depun toate eforturile ca să facem aceste progrese. Mulțumesc. Domnule Bonici, întrebarea a fost lungă și răspunsul a fost complicat. Sau este complicat. Acum 12 ani, da, o să încerc. Deci acum 12 ani, curtea lua un eșantion din bugetul general și poate că era rezonabil să se vorbească de declarație de asigurare pozitivă sau negativă. Dar de atunci încoace am mai evoluat spre această agregare a bugetului. Și avem uh, o opinie sau un aviz nuanțat care are rezultate la agricultură, la coeziune. Deci acum să vorbim pur și simplu despre ceva pozitiv sau negativ, mi a spune că e demodat, că e învechit de 10 ani. V-aș spune că trebuie să vorbim despre nuanțe care apar în rezultate și, cred, trebuie să vorbim despre schimbările care au avut loc. Acum e o imagine pe mai mulți ani s-a ajuns la rezultate suficiente în anumite domenii? Nu, în altele da. Aș spune că atunci când am început eu mandatul la curte, acum șase ani, se considera imposibil să ajungi la verde în agricultură. Și acum s-a ajuns. Deci trebuie să ne gândim la evoluția diverselor părți nuanțate și progresul înregistrat. Nu cred o să aveți pozitiv sau negativ de la ziua 1 în ziua 2. Dacă astea sunt așteptările, atunci trebuie, ar fi trebuit să renunțați la această descărcare cu 5 ani în urmă. Deci aș spune că trebuie să vă uitați la acestea. Și aceasta e tendința internațională. Să vezi lucrurile în evoluție și nu doar uh, o judecată bun sau rău mi se pare prea limitat. Mulțumesc. Mulțumesc. Având în vedere că domnul uh, Coțolino, raportorul, trebuie să plece și ne-a rugat să vorbească mai devreme, domnule Semeta, puteți rămâne în sală pentru că mai avem alte două întrebări pentru dumneavoastră, de la domnul Andreas și de la domnul Pacetis. Acum o să-i dau cuvântul domnului Coțolino. Aș dori <clears throat> să-i urez bun venit și domnului comisar Calas. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am niște întâlniri care se suprapun și nu pot să rămân până la, sfâna, până la final. Proiectul de raport se referă pe responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește rezolvarea fraudelor și neregulilor și prezintă ipoteze de lucru care pot să crească gradul de transparență a uh, resurselor proprii și a implementării investițiilor în statele membre și în statele terțe. Există procese administrative care au în centru impactul și calitatea intervențiilor. În acest sens, raportul are în vedere principalele indicații care au rezultat pe durata întâlnirilor cu OLAF, cu Comisia, cu Curtea de Conturi și pe durata dialogului cu raportorul uh, din Umbra Machei, cu care ducem împreună o luptă comună împotriva corupției pentru a face contractele publice mai transparente baza de plecare este creșterea abaterilor și problemelor financiare, o tendință care se manifestă în toate sectoarele, cu excepția cheltuielilor directe și a fondurilor de preaderare. Dar sumele și cifrele singure nu ne spun unde sunt urgențele, unde situația este sub control și unde nu. Cifrele sunt integrate și de regulă dau un indice de eroare care nu este clar pe fiecare sector în statele membre. Având în vedere resursele proprii, mai ales TVA, se îmbunătățește calitatea informațiilor statistice furnizate de statele membre. În acest sens, esențială este cooperarea administrativă în domeniul uh, fiscal. Propunerea de directivă a Consiliului prezentată Comisiei poate să reprezinte un pas înainte, dar încă trebuie să se monitorizeze în mod eficient modul în care statele membre își fac uh, datoria. De asemenea, trebuie să existe un raport echilibrat între costurile suportate de statele membre și cotele care sunt reținute uh, ca comp- compensație. În ceea ce privește sectorul agricol, uh, abaterile au scăzut cu 34%, ceea ce este un factor, factor încurajator. Însă se datorează introducerii unui plafon mai ridicat în ceea ce privește notificarea cazurilor. Și în acest sector există probleme de comunicare în ceea ce privește abaterile și trebuie ca Punerea în aplicare a directivei și a regulamentului comunitar 1965 din 2062 trebuie pusă în aplicare. Există deci această scădere de 27% a incidentei financiare a baterilor, dar există și o ciclicitate care se regăsește în anumite state membre. Trebuie să ne amintim că este un capitol de cheltuiel care este supus reglementărilor celor mai stricte și procedurilor de gestiune cele mai ferme la nivelul Uniunii, așa cum a subliniat de multe ori și Curtea de Conturi. În general, este esențial să se garanteze respectarea obiectivelor cantitative, mai ales în cazul fondurilor structurale și o mai bună structurare a cheltuielilor. Deci trebuie să se acorde importanță atât factorilor cantitativi cât și celor calitativi. Și la fondurile structurale nu există un nivel omogen de colaborare a statelor membre atât în ceea ce privește uh, semnalarea abaterilor, cât și în rezolvarea problemelor. pentru perioada 2000-2006 există foarte multe abateri care au fost semnalate în mod neregulat. Există o strategie comună de prevenire a fraudelor elaborată în colaborare cu OLAF și așteptăm rezultate concrete. Există și o preocupare în ceea ce privește fondurile de preaderare. În țările implicate Trebuie să se consolideze întâi de toate capacitatea administrativă de gestionare a fondurilor comunitare. Trebuie să se elimine sursele posibile de conflict în ceea ce privește gestionarea fondurilor, să se îmbunătățească transparența în ceea ce privește contractele publice la nivel central, regional și local. În ceea ce privește cheltuielile directe, asistența externă este un sector foarte afectat de abateri și trebuie să se uh, urmărească această problemă a dublei finanțări a proiectelor. Există apoi nevoia unui cadru de control integrat, în ceea ce privește comunicările privind indicele de eroare tolerabil din partea Comisiei. Din această perspectivă, sinteza anuală furnizată de statele membre către Comisie trebuie să aibă un temei juridic mai puternic, care să ofere o analiză calitativă adevărată a activităților de audit efectuate de fiecare stat membru. De asemenea, trebuie să se prezinte corect situația la OLAF, care trebuie să beneficieze de un personal mai numeros, uh, foarte bine pregătit. Trebuie să existe o mai bună colaborare între OLAF și Serviciul de Audit Intern al Comisiei. Și trebuie să se pună în aplicare recomandările care au fost furnizate de OLAF. Important pentru eficiența controalelor este să se introducă o politică de minimis care să fie însoțită de o mai bine planificată a anchetelor pentru a îmbunătăți colaborarea între OLAF și autoritățile juridice naționale. Și aici colaborarea cu autoritățile naționale rămâne un punct esențial și de aceea propunem în acest raport să se folosească amendamentele pentru a analiza cu mare atenție strategiile respectate de fiecare stat membru în ceea ce privește fraudele, neregulile legate de uh, resursele europene cu planul precis de a controla datele atât din punct de vedere calitativ cât și din punct de vedere calitativ. Și de asemenea, Olaf trebuie să garanteze sau trebuie să existe o mai mare uniformitate a controalelor controlelor care se efectuează în fiecare stat pentru a proteja interesele financiare și pentru a asigura integrarea eficientă a unui plan de acțiune multianual. Dacă dorim să continuăm să contribuim eficient la dezbaterea privind uh, reforma regulamentelor financiare comunitare, trebuie să se consolideze datele privind abaterile care în trecut au adus la punerea în discuție a unor instrumente fundamentale pentru comunitate, cum ar fi um, ajutoarele pentru dezvoltare. Trebuie să fim foarte atenți la limite și la distorsiuni care încă mai există în multe compartimente ale finanțelor comunitare și trebuie să facem noi pași înainte foarte ferm, îmbunătățind eficacitatea și transparența gestiunii financiare. Mulțumesc, domnule Cotolino, mai ales pentru această prezentare scurtă. Raportul dumneavoastră a fost transmis tuturor. Înainte de a deschide dezbaterea privind raportul Cotolino, ne întoarcem la audierea domnului Semeta și are cuvântul domnul Andreas. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi o întrebare pentru domnul Bonici. V-ați început uh, discursul spunând că true și fair ar fi interschimbabile cu fair, ceea ce în lumea reală nu e întotdeauna adevărat. În orice caz, dacă așa stau lucrurile, pentru conturile din 2009 veți utiliza, veți spune că sunt true and fair și veți putea face acest lucru dacă la punctul 8 din avizul dumneavoastră precizați că sunt puncte slabe care pun sub semnul întrebării calitatea informațiilor în anumite direcții generale? Către domnul Semeta acum ca răspuns la întrebările privind fiabilitatea conturilor. V-ați referit la realizări. Și ca exemplu de realizări ați vorbit despre crearea unei rețele de accounting correspondence. Chiar credeți că asta e o realizare? Această corespondență în contabilitate mi se pare o un pas într-o etapă, nu o îmbunătățire. Îmbunătățirea ar fi îmbunătățirea calității informațiilor. În același răspuns privind fiabilitatea conturilor, dumneavoastră precizați că Chief Accounting Officer nu a validat sistemele de contabilitate RELEX. Ieri și alaltă am auzit comisarul care se ocupă de RELEX, de relații externe și ceilalți că există foarte multe erori în acel domeniu. Cum e posibil ca după 10 ani de inițiere a reformei administrative să nu se fi făcut nimic pentru a îmbunătăți sistemul RELEX. Ca răspuns la priorități în ce privește riscul tolerabil de eroare, cred că Comisia a trecut de la toleranța zero a lui Prodi față de fraudă la riscul tolerabil de eroare. Cred că, de fapt, dăm înapoi în ce privește nivelul de angajament în ce privește asigurările date contribuabililor. Puteți să-mi explici de ce se face acest, de ce s-a făcut acest pas înapoi? V-aș ruga să fiți cât mai succinți, pentru că vrem să avem timp să discutăm raportul Coțolino. Vă rog să răspundeți. Da, foarte pe scurt. Avizul față de conturi e fără rezerve este unqualified, deci este fără rezerve, fără astfel de nuanțări și pot să vă spun că la curte discutarea acestui aspect unde am prezidat am avut opțiunea de a spune true and fair sau formularea pe care am utilizat-o aici. Și înțelegerea curții în baza regulamentelor internaționale a fost că acestea sunt echivalente și dacă acelea sunt greșite, da, eu nu cred că sunt greșite. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, dacă nu e nicio problemă să folosim termeni diferiți, ce o să fac ei anul viitor, nu știu. Trebuie să întrebați pe cei care se ocupă de acest domeniu în momentul respectiv. Mulțumesc. Mulțumesc, vă rog. Și eu o să răspund foarte pe scurt în ce privește corespondența contabilității sau contabilă. Cred că e o evoluție foarte importantă pentru că am uh, înființat o rețea de contabilitate, de corespondență contabilă și am implementat un program uriaș de formare pentru contabil, ceea ce permite îmbunătățirea culturii contabile la comisie și aș spune că, în general, implementarea sistemului de contabilitate bazat pe acumulare este în evoluție, e o nouă abordare și, desigur, că trebuie să continuăm formarea, instruirea pentru contabili și această corespondență, această rețea de corespondență contabilă este unul dintre instrumente. În ce privește RELEX, pot să vă spun că da, e adevărat că acel Chief Accounting Officer nu a validat sistemele RELEX, dar trebuie să spun că au făcut îmbunătățiri semnificative în domeniul contabil. Mai sunt uh, câteva domenii în care mai trebuie să îmbunătățească lucrurile, dar aceste câteva sunt sub nivelul semnificativ. Deci cred că în viitorul cel mai apropiat vom putea valida sistemele de contabilitate și de la familia Relex. Mulțumesc. Domnul Balcides acum. Ačiū pirmininkė. Mulțumesc. În conformitate cu datele privind sectorul energie și transporturi, nivelul de eroare este de 5%. Sunteți de acord că e nevoie de o inițiere a reexaminării sau revizuire procedurilor foarte complicate de alocări și cheltuieli? O altă întrebare în ceea ce privește plățile cu irregularități sau plățile ilicite, informațiile ar trebui să fie mai disponibile publicului. Cetățenii sunt îngrijorați de fonduri utilizate în mod ilegal sau ilicit, dar cred că informațiile nu ajung la anumite țări și la publicul din anumite țări. Poate că la începutul anului, după ce se efectuează auditul, aceste informații ar trebui să fie publicate, ceea ce ar preveni erorile pe viitor. Ceea ce va fi în uh, domeniul de atenție al comisiei noastre, dar și publicul poate să contribuie la preveni erorile pe viitor. Mulțumesc. O să încerc să vă răspund pe scurt. La energie și transport este între 2 și 5% ar putea să fie în această gamă, în acest interval. Nu e neapărat în partea de sus a intervalului. Și, într-adevăr, e un domeniu care a arătat îmbunătățiri uh, cu trecerea timpului. Are o eroare mai mică decât în trecut, dar, desigur, nu a atins nivelul de sau acel semnificativ să fie sub 2%, deci nu poate să intre în zona verde în această fază. Cred că și acesta e un domeniu care ar putea câștiga de pe urma simplificării. În acest domeniu, uneori, există regulamente, reglementări care sunt cam complexe. Mulțumesc. O să încerc să vă răspund foarte pe scurt în ce privește transportul și energia. Când vorbesc despre simplificare sau simplificări, acestea țin nu doar de politicile de coeziune și de fondurile de coeziune, ci și sectorul de transport, energie, care o să se implice. Pentru că regulamentul financiar în sine este un regulament orizontal și, desigur, avem legislație sectorială cu cerințe specifice, concrete și modificări în legislația sectorială sunt mai greu de făcut, dar se referă la modificări în regulamentul financiar, îmbunătățirea ale regulamentului financiar, care vor fi asociate cu toate sectoarele implicate. Și în ce privește chestiunea irregularităților, a neregularităților. Sunt de acord cu dumneavoastră că mai multă transparență ar fi fezabilă. În prezent utilizăm sistemul numit în engleză blaming and shaming, de a arăta cu degetul pe cei vinovați ca să li se facă rușine. Se face o listă cu țările care nu îndeplinesc cerințele reglementărilor și în raportul sinteză pentru 2008 am anunțat de asemenea țările membre, statele membre de pe listă care nu se conformează cu cerințele. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că s-ar putea face progrese suplimentare în domeniul transparenței. Mulțumesc. 30 de secunde, doamna Gas. Da? Doream să-i spun domnului comisar Șemeta, fără să cer un răspuns, că raportul serviciului juridic trebuie să fie privit cu seriozitate, fiindcă de fiecare dată înseamnă că ceva afectează negativ buna funcționare a OLAF. Deci problema directorului general, nimeni n-a pus întrebări dacă cineva e comisar, comisar desemnat sau mai știu eu ce. Vreau doar să subliniez acest lucru. Bun, acum o să dau, dau cuvântul domnului comisar Calas cu privire la raportul Coțolino și mulțumim mult domnule comisar Semeta. Mr. Chairman, Mr. Raporteur. Domnule președinte, domnule raportor, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru ajutorul Parlamentului de a menține apărarea, protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și lupta împotriva fraudei eh, între prioritățile agendei. Apreciem foarte mult faptul că Parlamentul își publică propria rezoluție antifraudă anuală, bazându-se pe raportul anual al eh, Comisiei și al OLAF. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Domnule Coțolino, apreciez eh, sprijinul și activitatea de a îmbunătăți uh, raportul și gestionarea fondurilor europene. E o notă de încurajare de a continua, de a adapta și de gestionarea acestei programări în diverse domenii de politică uh, și în contextul descărcării de gestiune. Nu pot decât să fiu de acord cu acest apel de a continua să cerem statelor membre să respecte aceste lucruri de a do, dovadă de mai multă eficiență și eficacitate. Raportul PIF și reacția instituțională a Parlamentului sunt elemente foarte utile în îmbunătățirea constantă a cadrului mai larg. Mă bucur foarte mult de asemenea să văd o recunoaștere a activității foarte utile de cooperare între OLAF și serviciile Comisiei în prevenirea fraudei și feedback-ul din anchete, cum ar fi în domeniul ajutorului extern, în fondurile structurale. Mulțumim Parlamentului European pentru sprijinul continuu și încurajarea statelor membre de a-și îndeplini responsabilitățile. De fapt, am văzut o îmbunătățire lentă, dar constantă în cooperarea statelor membre în acest sens. Desigur, se pot face mai multe și împărtășesc uh, practica aceasta naming and shaming la care vă referiți în raport. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre raportul Comisiei din 2008 în ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Articolul 325 din tratat uh, cere Comisiei și statelor membre să-și coordoneze acțiunile de a proteja bugetul UE, de a contracara frauda și alte neregularități care le afectează. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Financiare este o răspundere împărtășită între Comisie și statele membre Comisia și statele membre împreună realizează un uh, raport privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Raportul prezintă în special date statistice referitoare la cazuri de fraudă și alte neregularități. Statisticile prezentate la articolul 200 325 în raport se bazează pe rapoartele de neregularități comunicate de către statele membre. Acoperă toate domeniile din bugetul uh, Uniunii Europene gestionate împreună cu statele membre. Raportul prezintă de asemenea statistici în ce privește cheltuielile gestionate direct de Comisia Europeană. Aceste statistici sunt de obicei de interes deosebit pentru public, pentru presă și acest raport este unul dintre puținele surse comparate de date cu privire la fraudă și neregularități, dar aceste statistici trebuie să fie citite și interpretate cu mare atenție. Raportul privind neregularitățile, majoritatea cazurilor și în ce privește implementarea și erorile administrative și nu cazuri de fraudă frauda este un lucru deliberat. De asemenea, suspiciunea de fraudă nu înseamnă că e un caz de fraudă dovedit de o, sau confirmat de o sentință a Curții de Justiție. În ce privește sumele acestea rămân orientative. Adevăratul impact financiar al fraudei se poate măsura numai la sfârșitul procedurilor în instanțe. Știu că aceste chestiuni sunt întotdeauna discutate aici, când se discută acest raport, dar vreau să subliniez să insist că în ultimii cinci ani am încercat să dăm uh, o claritate suplimentară acestei imagini, care continuă să fie foarte complicată. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnul Schmidt acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, membru supleant și sunt raportor din umbră la raportul Cozzolino. Sunt foarte recunoscător pentru munca depusă de domnul Cozzolino și pentru comentariile domnului comisar. Dar aș vrea să încep cu un comentariu ascultând ce a spus doamna Andreas. Uneori când vă ascult, cred că munca dumneavoastră și cred că e un lucru foarte bun. Trebuie... Avem nevoie de oameni care tot timpul să critice pe ceilalți. Dar n-ați putea totuși uneori, măcar când chiar se întâmplă ceva, se îmbunătățește. N-ați putea să recunoaște și acest lucru. Critica dumneavoastră, în fine, v-am citit cărțile, am studiat tot ce faceți dumneavoastră și cred că avem nevoie de colegi ca dumneavoastră. Dar uneori măcar ați putea spune că paharul e pe jumătate plin și că nu e întotdeauna pe jumătate gol. În fine, asta era între paranteze. Frauda e o infracțiune foarte gravă, mai ales atunci când sunt implicate fonduri publice. Iată de ce atât politicienii și gestionarii din sectorul public joacă un rol major în combaterea fraudei și în a facilita dezvăluirea neregularităților. Orice utilizare incorrectă a fondurilor europene este intolerabilă. Trebuie să se aplice toleranța zero, desigur. Pentru a depăși această problemă, e nevoie de intensificarea eforturilor pentru o mai mare transparență în interiorul Uniunii Europene și ați menționat și dumneavoastră acest lucru. Un pas este tocmai acea recunoaștere a contribuțiilor, cum ar fi subvențiile din agricultură care să fie <clears throat> transparente euro cu euro. Instituțiile europene și statele membre care utilizează fonduri trebuie să le utilizeze cu mai mare corectitudine. După cum a spus dumneavoastră și recunoaște și Comisia, fiecare euro din banii contribuabililor care nu e utilizat bine este furat și venind din Suedia spune că fiecare coroană suedeză este și ea utilizată în mod greșit trebuie să facem o mai bună evaluare a riscului, să comunicăm, să întreprindem acțiuni împotriva fraudei. Trebuie de asemenea să acționăm la cea mai mică suspiciune de neregularitate. Trebuie să ne concentrăm pe îmbunătățirile structurale de care e nevoie pentru a controla și da urmare constatării de neregularități. Cred că asta și încercăm să facem. Și dacă nimeni altcineva nu spune ceva frumos către comisie, să fac eu acest lucru. Domnul comisar a fost un comisar foarte bun. Cel puțin dacă vă uitați de unde a pornit aceasta se realizează prin uh, priorități clare, prin comunicarea către toate statele membre. Majoritatea statelor membre sunt, de fapt, nu își uh, asumă sarcina ce le revine. Chiar și în țara mea avem niște probleme. Cred că trebuie făcut tot ce este posibil pentru ca aceste probleme să fie scoase la suprafață, să le putem discuta, apoi să corectăm greșelile. <clears throat> Și aici vine rolul doamnei Andreas și să nu se repete aceleași cazuri din nou și din nou. Și am văzut totuși îmbunătățiri. Un alt lucru, domnule președinte, cred că este de o importanță deosebită să avem aceste informații privind fondurile de preaderare și în țara mea, la radioul suedez, acum câteva săptămâni, unii reporteri au spus că fondurile de preaderare pentru Turcia au fost utilizate în mod incorrect. <clears throat> Sume mari care nu ajung unde trebuie și unele minorități nu le primesc. Poate că asta e problema, în special pentru Turcia, dar aș spune și pentru Uniunea Europeană. Și în acest domeniu, împreună cu colegul Ioran Fem de la Socialdemocrație, am trimis o scrisoare domnului comisar Oli Ren, deci, în ultimele zile să dau un răspuns clar și sper că și domnul Calas a primit măcar o, o copie acestei scrisori, fiindcă e ceva foarte important. Obligația de a publica modul în care s-au distribuit fondurile de sprijin pe scară mai largă decât în prezent, când există o cerință de a publica aceste scheme de distribuție și de asemenea trebuie să toate statele membre care au primit sprijin să fie la curent și e nevoie de un sistem de a facilita semnalarea de neregularități uh, și în mod anonim din sectorul public. În fine, pentru dumneavoastră, domnule raportor și pentru domnul comisar, în raportul dumneavoastră privind la 5.2, agricultură, pagina 27, menționați acest mecanism de a, descărcare automată, articolul 22 din regulament dacă am înțeles bine, ar putea fi utilizat cu mai mare strictețe. Cred că contribuabilii din întreaga Europa poate că reușesc să înțeleagă și să accepte că există probleme cu unele dintre fonduri, mai ales în anumite țări. Dar nu cred că pot să accepte pe termen lung că nu facem suficient pentru a recupera banii. Iată de ce aș ruga raportorul și aș ruga și pe domnul comisar dacă acest articol și acest sistem ar putea fi utilizate într-un mod mai strict. Mulțumesc foarte mult. Și cred că ați făcut o treabă bună, domnule raportor. Uh, domnul Grasle. Agovi. Thank you. Mulțumesc. Vreau să încep și eu prin a spune că raportul este unul foarte bun și mă bucur că am lucrat cu domnul Coțolina, că ne-am întâlnit și am discutat deja raportul. Foarte scurt, un aspect foarte important E bine că vorbim despre achizițiile publice, care sunt domeniile cele mai expuse riscului de corupție și de proastă gestionare și de aceea propun sisteme uniforme de achiziții publice pentru a defini condițiile pentru participare la achiziții publice și criteriile pe baza cărora se fac aceste achiziții. De asemenea, în domeniul achizițiilor publice trebuie să avem sisteme care să revizuiască deciziile la nivel național, să garanteze transparență și responsabilitate în finanțe publice, să adopte și să implementeze sisteme de management de risc și sisteme de control intern. Este important atunci când prevenim, când încercăm să prevenim frauda, să avem în vedere nevoia de transparență. Beneficiarii fondurilor comunitare trebuie să stea tot timpul, să pună aceste informații la dispoziția publicului. Comisia a publicat lista beneficiarilor fondurilor CE, care reprezintă 20% din fondurile globale. Restul de 80%, care sunt state membre, nu sunt publicate împreună cu lista celorlalți beneficiari. Deci avem, în esență, uh, pagini diferite de internet și nu se pot afla informații despre beneficiari în totalitate din același loc. Propunerea mea este ca pentru a crește transparența acestor aranjamente juridice să avem un sistem unde sunt publicați toți beneficiarii în același loc, pe aceeași pagină de internet și propun ca în acest sens să cerem comisiei să se asigure că acest lucru se face și sigur statele membre trebuie să trimită informații corecte și complete. De asemenea, trebuie să invităm comisia să evalueze sistemul de uh, gestionare partajată și să ofere Parlamentului un raport. În ceea ce privește beneficiarii fondurilor uh, comunitare, inclusiv cele care au fost gestionate în comun, mai ales la nivel al agriculturii și la nivel structural, trebuie să fie și acestea introduse în sistemul de avertizare timpurie și în uh, baza de dată centrală de excludere, pe baza unor criterii pentru toate statele membre. Apoi, aș dori să avem o legătură clară între fraudă și corupție, fiindcă combaterea fraudei financiare și a corupției sunt activități care urmăresc același obiectiv și folosesc aceleași mijloace. Încă o dată vreau să reamintesc Eurobarometrul publicat în decembrie 2009. 78% din cetățenii Uniunii au uh, fost de acord că corupția este o mare problemă, 78 și 76% dintre ei au convenit că există corupție în instituțiile europene. În ceea ce privește combaterea corupției și a fraudei în fondurile europene, propun să se ia mai multe măsuri care să aibă legură, legătură cu sancțiuni descurajatoare, cu confiscarea activelor care sunt implicate în evaziunile fiscale sau în operațiuni de spălare a banilor, să se stabilească niște reguli clare care să se aplice persoanelor uh, cu expunere politică, așa cum se prevede în directiva privind spălarea banilor. Și de asemenea, cred că trebuie să facem o trimitere clară la programul de la Stockholm, care are un capitol referitor la infracțiunile economice și care prevede un mecanism de evaluare și măsurare a corupției în statele membre, mai ales în domeniul achizițiilor publice și al controlelor financiare. În ceea ce privește consolidarea luptei împotriva infracțiunilor economice și financiare, trebuie să cerem statelor membre să implementeze în totalitate instrumente relevante care există la nivel comunitar și care nu sunt complet implementate în prezent, și mă refer aici mai ales la Convenția de Asistență Juridică Reciprocă pe baza convențiilor de tranzacție și decizia cadru privind ordinele de confiscare și privind sancțiunile financiare. Propun de asemenea ca Comisia să elaboreze o propunere privind recunoașterea reciprocă a descalificărilor, mai ales pentru profesioniștii din domeniul financiar, cum ar fi excluderea infractorilor care au fost condamnați de la eh, prestarea de activități în domeniu economic și financiar. Mai am și alte domenii, n-am să intru în uh, detalii, se referă la oprirea uh, activităților ilicite, măsuri legate de paradisurile offshore. O propunere ar fi să se interzică companiile care acționează prin aceste paradisuri offshore uh, de la a avea legături comerciale cu companiile din Uniunea Europeană dacă nu se adoptă acordurile unilaterale cu Uniunea în acele paradisuri în care activează. De asemenea, cerem Consiliului să accelereze încheierea acordului cu Liechtenstein. Din câte știu eu, acest acord este blocat la nivelul Consiliului și cerem Comisiei, Consiliului, de fapt, să dea Comisiei mandatul de a negocia un acord antifraudă cu Andorra, Monaco, San Marino și Elveția și, de asemenea, să includem OLAF în toate negocierile acordurilor de cooperare care se referă la combaterea fraudei și schimbul de informații referitoare la aspecte fiscale. Și în final, voi face și o propunere în scris. Este vorba de inițierea procedurii privind directiva referitoare la uh, protecția intereselor financiare ale Comisiei, care a fost blocată de la Consiliu în 2002 și regulamentul privind asistența reciprocă în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale comunității, la fel blocată la Consiliu din 2005. La început nu am menționat faptul că sunt raportor din umbră în numele PPE pentru acest raport. Am înțeles asta. Mulțumesc, domnul Andreas, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Schmidt uh, uh mi-a, mi-a adresat comentarii mie direct în această întâlnire, deci e de datoria mea să-i răspund. Dumneavoastră înțelegeți ce fac eu, dar eu nu înțeleg ce faceți dumneavoastră în numele contribuabililor europeni. În ceea ce privește răspunsul dat de domnul Bonici și domnului Odi, am un comentariu. Ați spus că între pozitiv și negativ, sau neg- pozitiv și negativ, ce a fost important a fost evoluția uh, lucrurilor. Eu vreau să vă spun că din acest punct de vedere, contribuabilii nu sunt mulțumiți de cum se întâmplă lucrurile. Ei doresc ca banii lor să fie cheltuiți în mod corect. Deci despre asta este vorba, nu despre detalii teoretice. Și asta este sarcina mea, domnule Schmidt. Uh, să mă asigur că banii sunt cheltuiți în mod corect la comisie. Pentru domnul Calas, aș dori să răspundeți la întrebarea pe care i-am pus-o domnului Șemeta anterior. Comisia a vorbit despre toleranță zero pentru fraudă. Acum dumneavoastră vorbiți despre indice de eroare tolerabil. De ce s-a întâmplat această deteriorare a așteptărilor? Mulțumesc. Mulțumesc. Aici s-au oprit intervențiile, am și eu o observație, îmi pare rău că a plecat domnul raportor, dar avem raportorii din umbră și comisarul Calas. Aceasta este o părere personală. Eu consider că frauda nu a scăzut ba din potrivă, au crescut. Problema este capacitatea statelor membre de a le detecta. Și Olaf a confirmat acest lucru. Trebuie să pornim de la această bază. Dacă suntem de acord cu faptul că prin intermediul fraudelor la nivel european și prin intermediul controlul cheltuielilor publice, chiar și cele legale, se realizează cele mai grave cazuri de corupție care în prezent există la nivel european, mai ales în anumite state membre unde resursele publice sunt o sursă de îmbogățire pentru criminalitatea organizată și pentru mafia și care acaparează aceste sume. Aceasta este o realitate pe care nu avem cum să o evităm. Eu nu am fost mulțumit marți când am auzit răspunsul secretarului general al Comisiei, care atunci când a făcut, s-a auzit o astfel de remarcă, uh, ne-a făcut o, uh, un discurs teoretic uh, între abateri și fraude. Știm cu toții că există diferență între abateri și fraude dar eu cred că comisia face controlul asupra bilanțului și treb- bugetului și trebuie să fie foarte atentă la aspectele practice. Uh, comisarul Kallas nu se va mai ocupa de acest domeniu, dar poate face sugestii chiar și uh, celor care vor urma în locul dumnealui. Dincolo de faptul că se publică numele statelor membre care încalcă în mod repetat uh, regulile și unde există cazuri de fraude grave, ce face Comisia pe viitor? Ce acțiune are în vedere concretă în ceea ce privește acțiunile acelor state membre. Un alt subiect, și am vorbit uh, alaltă ieri, uh, în ceea ce privește proiectul Galilei, a fost, Galileo a fost menționat și de doamna Macovei, uh, regulile privind contractele publice se spune la Curtea de Conturi și nu doar că regulile referitoare la uh, contractele publice au încă neajunsuri mai ales în ceea ce asigur... privește asigurarea transparenței. Și atunci, din punctul meu de vedere, în următoarele luni trebuie să încercăm în primul rând să permitem uh, Olafului să lucreze în mod independent și eficient, mult mai eficient decât în trecut, pe acest aspect al gestionării fondurilor europene. Aceste lucruri trebuie să meargă pe ipoteza că există uh, criminalitate organizată, mai ales în ceea ce privește acțiunile de spălare a banilor, cum ne-a spus din nou doamna Macovei. Doamna Grasler, doriți să luați cuvântul. Domnule președinte, nu am știut că vom putea avea acest schimb de păreri cu domnul comisar Calas. Am crezut că vom vorbi doar despre descărcarea de gestiune pentru 2008. Dar comisarul Calas este, Calas este responsabil și pentru Olaf. Domnul Calas este prezent aici în cea, uh, pentru a vorbi despre raportul Coțolino. Și apoi ne întoarcem la descărcarea pentru 2008 și atunci va lua din nou cuvântul domnul Calas. Acum ne axăm doar pe raportul Cotolino. Vă rog. Prego, se vole răspundere. Dacă doriți să răspundeți la intervențiile care au avut loc până acum, domnule comisar. Am câteva remarci la comentariile făcute de membrii acestei comisii. Sigur, Întâi de toate, nu avem toleranță pentru fraudă, toleranță zero. Fiecare caz de fraudă, fiecare suspiciune de fraudă trebuie investigată în mod serios și aceasta este o practică ce nu s-a schimbat de-a lungul timpului. Este vorba de acele abateri, pentru că abaterile pot apărea atunci când vorbim despre indicele de eroare tolerabil. Și Comisia discută această metodologie și abordarea în mai 2010. O va discuta aici făcând primele evaluări ale cercetărilor în domeniul energiei, transportului și dezvoltării rurale. Și la finele anului 2010, Comisia va face o evaluare a cheltuielilor administrative și va identifica riscurile de aici, care vor fi complet diferite de cealaltă categorie. Aceasta este doar o metodologie, deci aceste abateri nu sunt fraude, de regulă sunt, uh, constau în lipsa de documente sau uh, depunerea rapoartelor mai târziu decât trebuie, care sigur ar putea ascunde gestionarea frauduloasă a banilor, dar nu se știe exact. De aceea lucrurile trebuie controlate și clarificate. Sunt de acord cu ce s-a spus aici cu privire la importanța cooperării între statele membre și lucrurile au evoluat foarte mult de la 2004 când probabil Olaf uh, nici măcar nu primea răspunsuri la scrisorile sale de la statele membre și dacă trimiteau uh, uh, dosare către statele membre pentru analiză, acestea nici măcar nu le spuneau ce s-a întâmplat cu aceste dosare, pe când acum noul tratat consfințește această nouă responsabilitate și oferă instituțiilor europene capacitatea de a acționa. Uh, cel puțin la nivel de 50-50%, ceea ce este o inovație care nu a fost foarte populară în rândul statelor membre, dar care impulsionează activităților de uh, recuperare a banilor și permite controlul utilizării adecvate a fondurilor Comisia are capacitatea de a suspenda sau chiar de a recupera fondurile 100% dacă este cazul. Deci funcționează lucrurile și probabil nu ar trebui să fie schimbate așa cum sunt ele în prezent deocamdată, poate pe viitor. În ceea ce privește chestiunea transparenței menționată de doamna Macovei, am fost foarte nostalgic când am auzit și mi-am amintit de audierile din 2004. Această întrebare a fost pusă unui candidat pentru acest post cu privire la informații și beneficiarii final și am aflat foarte cu mare surprinsă că doar două țări au publicat rezultatele referitoare la utilizatorii finali. Acum e obligatoriu din 2006 și este o schimbare um, foarte mare în ceea ce privește cultura administrativă, această publicare a utilizatorilor finali. Din 2009 încoace, acestea sunt informații care trebuie să fie făcute publice de toate statele membre. Există anumite sisteme, anumite aplicații IT uh, cu ajutorul cărora se fac publice aceste informații la nivelul statelor membre. Deci aceste aplicații IT sigur pot fi dezvoltate și structurate mai bine pentru a răspunde unor nevoi specifice, dar această transparență cu privire la beneficiarii finali este acum o regulă și o mare schimb, o mare îmbunătățire. Doamna Macovei s-a declarat uh, interesată de toate aceste convenții care sunt blocate și probabil tratatul conferă instituțiilor noi posibilități de a pune lucrurile în mișcare. Și Olaf este prezent la toate negocierile, este un uh, participant activ la negocierile cu Liechtenstein, cu companiile de tutun, o activitate foarte importantă și de asemenea în anumite acțiuni referitoare la frauda uh, vamală, care, din punct de vedere al volumului, este cea mai mare fraudă în Europa. Dar, sigur, uh, accesul la informațiile vamale ă, este restricționat de statele membre. Însă acolo se produce cu adevărat adevărata crima organizată. Deci este vorba de niște activități de criminalitate organizată foarte sofisticate și Olaf colaborează cu aceste state membre, trimițând către și primind de la ele informații foarte interesante și importante și știu că sunt instituții în Germania și în alte state care doresc această cooperare. E o luptă fără sfârșit, sigur, și niciodată nu vom ajunge să câștigăm complet. Întotdeauna apare ceva nou și trebuie să ne adaptăm la aceste schimbări, să înțelegem că există și o mare sensibilitate în ceea ce privește utilizărilor la nivel european. Dar pot să vă garantez că toate instituțiile europene iau în considerare orice posibil caz sau orice posibile suspiciuni. Mulțumesc, ne întoarcem acum la descărcarea pentru 2008 și înainte să dau cuvântul comisarului Calas, îi cer domnului Bonici din partea Curții de Conturi dacă vrea să adauge ceva sau poate consideră că e suficient ce a spus la început. Mulțumesc. Domnule Calas. Mulțumesc foarte mult. Pentru mine Sigur, nu știu cum, ce decizie veți lua privind uh, viitorul comisiei, dar se pare că e pentru ultima oară când uh, sunt uh, în uh, această ca calitate în fața dumneavoastră, discutând despre descărcare. Vreau să vă mulțumesc pentru toată activitatea importantă pe care am îndeplinit-o împreună. Uh, și vreau să vă atrag atenția asupra unui document de poziție privind uh, rezultatele 2005-2009 în activitatea de audiție antifraudă. antifraudă. Așadar, vorbim despre procedura pentru anul 2008. Dați-mi voie să vă reamintesc reacția Comisiei din noiembrie. Considerăm că declarația de asigurare pe 2008 este cea mai bună până acum, dar recunoaștem de asemenea și că raportul Curții de Audit uh, uh, explică clar ce mai trebuie făcut. Mesajul meu astăzi este că responsabilitățile uh, se schimbă, dar activitatea continuă cu aceeași ambiție. Dați-mi voi să vă dau câteva exemple. Mai întâi vă pot asigura de faptul că noi, Comisia, vom uh, păstra obiectivul de a obține o declarație de asigurare pozitivă. Este un angajament uh, colectiv și puternic, nu putem accepta nimic mai puțin, așa cum v-a spus și domnul comisar Șemeta. Începește fondurile structurale, principala problemă uh, reziduală începe să fie rezolvată de eforturile Comisiei. Comisia va adopta un raport de impact în februarie pentru ca dumneavoastră să aveți timp să le examinați la următoarea întâlnire a Comisiei de Control Bugetar. Acest raport arată pentru prima dată că e vorba de o rată de eroare mai mică pentru plățile făcute în intervalul în sistemul 2007-2013. Comisarul desemnat a declarat că um, managementul financiar solid uh, este o problemă cheie, a spus că rata de eroare uh, actuală este un semn de alarmă și că trebuie uh, redusă. În ultimii cinci ani, Comisia Europeană a colaborat cu Comisia COCOBU pentru ca statele membre să-și asume mai multă responsabilitate pentru fondurile europene. Multe s-au realizat și uh, eforturi suplimentare sunt planificate. De exemplu, comisarul desemnat Lewandowski a confirmat intenția deja declarată în 2008 uh, și anume că vom propune întărirea bazei legale în următoarea reglementare financiară uh, pentru uh, sintezele anuale. Cred că uh, uh, mergem așadar în aceeași direcție. În serviciile comisiei se încearcă întărirea uh, uh, studiilor peer review uh, pentru rapoartele anuale. Vrem să arătăm că direcțiile noastre generale chiar folosesc uh, aceste sinteze anuale și vrem să vedem în ce măsură ele sunt uh, uh de încredere. Uh, în ce privește declarațiile naționale, suntem de acord cu, persoane, cu țările care sunt uh, cele mai avansate, Suedia și Olanda, să uh, împărtășească cele mai bune experiențe. Și dați-mi să vă spun cât m-am bucurat să primesc o scrisoare de la ministrii de finanțe olandezi și suedezi, care Uh, declara în care se spunea că prima comisie Barroso a îmbunătățit uh, indubitabil cheltuirea uh, banilor fondurilor comunitare. Acum să vedem cum va ieși și votul din Consiliu. Am primit așadar această scrisoare în care recunoșteau munca noastră și spuneau și își exprimau entuziasmul de a continua să colaboreze pentru a îmbunătăți documentele operaționale și declarațiile naționale. De asemenea, vreau să reamintesc întărirea considerabilă a calității uh, funcției de audit intern și uh, hot- a hotărârii de a urma toate uh, concluziile de audit. Comisarul Șemeta va prelua uh, aceste uh, responsabilități și sunt convins că va dezvolta în continuare acest rol în cadrul arhitecturii Comisiei. În ce privește transparența, președintele Barroso a scris o scrisoare președintelui Buzek luna aceasta, spunând că comisarul Șecovici are mandatul să uh, facă un follow-up puternic pe problema transparenței europene și eu săptămâna aceasta am trimis uh, confirmând că Comisia este gata să colaboreze cu Parlamentul în contextul Registrului Comun al Lobiștilor și să vedem cum putem uh, uh, determina ONG-urile să facă declarații privind fondurile primite de la bugetul european. În concluzie, 2008 a fost un an bun. A fost o declarație de asigurare bună, cea mai bună de până acum. Și există dovezi clare de progres deși sunt și zone, încă mai rămân unele zone roșii. Uh, aveți asigurarea noastră că noua comisie va continua să lucreze în această direcție și sper că veți fi de acord uh, că uh, descărcarea Comisiei pentru 2008 este justificată. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul uh, raportorului, domnul Liberațchi, aș putea să vă amintesc de raportorul Cotolina privind combaterea uh, fraudei. Uh, termenul de amendamente este 1 februarie, deci foarte devreme. Acum, domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Calas. Dați-mi voie să-mi iau libertatea de a face un mic comentariu la început, pentru că e ultima noastră discuție un comentariu uh, față de relația noastră cu domnul comisar Calas, cu uh, care am, am petrecut cinci ani foarte fructuoși. Apreciem că, într-adevăr, multe lucruri s-au făcut și progresele au fost vizibile de la an la an. Totuși, din ce ne-a spus uh, profesorul Bonici, am, am văzut acest uh, tabel referitor la îmbunătățiri între anii 2005-2008 îmbunătățiri care au fost realizate, uh, îmbunătățiri de 9%. Deci uh, rata medie de îmbunătățiri de progresie, 2,8% pe an. Mai avem încă de realizat 53%. Asta înseamnă că este o sarcină de 20 de ani dacă vom continua în același ritm. Și am senzația că este un uh, timp prea lung Poate intenția noastră ar trebui să fie să creștem puțin viteza procesului. Asta a fost o observație generală. Și dacă tot am apreciat activitatea vicepreședintelui Calas, dați-mi voie să-mi iau libertatea de a-l întreba, de a-i pune câteva întrebări care ar fi un fel de rezumare a situației. Cea mai mare problema noastră, erorile din fondurile structurale. Puteți să ne spuneți ce pași concreți și imediați a făcut deja Comisia în anul 2009 pentru a reduce uh, rata de 11% uh, care se înregistrează în uh, cazurile de fonduri structurare care nu sunt cheltuite conform regulilor. Deci asta ar fi prima întrebare. Ce ar trebui să se întâmple în opinia noastră. Comisarul, să răspund acum sau aștept să, uh, să se pună toate întrebările? Nu, deci răspund acum. Fondurile structurale, vă amintiți uh, cu siguranță toate audierile pe care le-am avut în anii trecuți și sigur că sunt o problemă de preocupare pentru noi Acum uh, dăm foarte multă atenție acestei probleme și încercăm să vedem tot ce putem face. Este complicat, mai ales pentru că e un domeniu în care se întâmplă multe schimbări între decizii, între momentul lor deciziilor și momentul implementării și auditul este de durată. Totuși, am uh, reușit să învățăm lecțiile uh, perspectivelor bugetare precedente, în care rata de eroare era mult mai mare, reglementările s-au schimbat și acum procesul este mult mai dinamic, mult mai precis și mult mai flexibil. Deci vom uh, uh, termina analiza proiectelor uh, de până în 2006 și vom ajunge la noile perspective financiare ca unde credem noi că rata de eroare va fi redusă. Apoi, trebuie să spun că în fiecare an am, uh, ne-am întărit, întărit uh, acțiunile de sancționare financiară și de recuperare de fonduri. Din nou, o schimbare uriașă realmente s-a schimbat în ultimii câțiva ani uh, situația, când oamenii responsabili de fondurile structurale au uh, întreprins acțiuni foarte ferme de recuperarea banilor, de suspendarea plăților către Spania, Marea Britanie, Grecia și acțiuni menite să corecteze asta cu siguranță a avut un impact asupra statelor membre. Deci uh, acum avem o imagine mai precisă a procedurilor de recuperare și de corecție. O creștere semnificativă, de exemplu, în ce privește contabilitatea cumulativă a corecțiilor, de exemplu DigiRegio 5 milioane în 2008, considerăm că cifra globală de recuperări este undeva pe la 3 miliarde și la fonduri structurale, structurale 1,7 miliarde. Deci vorbim de fonduri substanțiale. Știm că există o metodă, o problemă metodologică în legătură cu descrierea acestor recuperări de fonduri, dar acum avem, aproape că avem o uh, poziție, o înțelegere comună a modului în care trebuie descrise. Și, de asemenea, cred că Uh, atunci când am discutat problemele de descărcare la Consiliu, am înțeles foarte clar că toate aceste măsuri au crescut gradul de conștientizare a statelor, al statelor membre față de această problemă și să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți și mai mult și că vom uh, reduce și rata de eroare la fondurile structurale. Vă rog să fiți foarte succint, uh, spune președinte, pentru că sunt foarte multe întrebări de la foarte mulți membri. Domnule Liberațchi din nou. Uh, domnule comisar, dați-mi voie să vă întreb despre cadrul integrat de control intern. Mai înainte s-a discutat despre raportul dintre valoare și cheltuieli și uh, valoarea adăugată europeană. Atunci, uh, când va prezenta Comisia o analiză de costuri și beneficii completă a sistemelor de control și uh, beneficiile sper că nu se vor limita doar la bani, ci și la valori europene și la reputația Uniunii până la urmă. Domnul comisar, un lucru este un lucru legat de aceste activități de evaluare a riscului tolerabil. În mai 2010 vom face primele observații, primele evaluări ale costurilor uh, controlului în zonele în care suntem mai avansați. Uh, trebuie însă spus că uh, răspunsurile sunt foarte diferite, pentru că, de exemplu, în anumite domenii în care riscul reputațional este foarte mare și costurile de control sunt foarte mari. Dar, din nou, uh, Comisia nu poate permite nici măcar ca o singură neregulă să se întâmple. În unele programe costurile pot ajunge la 30%. Domnul Liberațchi, eh, pentru că nu avem foarte mult timp, dați-mi voie să mai pun o singură întrebare. Domnule comisar, suntem foarte entuziaști, eh, eram foarte entuziasmați de organizațiile non-guvernamentale și unii dintre noi mai sunt încă. În ce privește însă banii, fondurile, Uh, realitatea este cea care este. Întrebarea mea este următoarea. Poate explica Comisia ce acțiuni se întreprind pentru a avea o imagine clară a fondurilor europene distribuite organizațiilor non-guvernamentale? Comisarul organizațiile non-guvernamentale care acționează în domeniul european trebuie să fie, se așteaptă ca ele să fie înregistrate și background-ul lor financiar să fie vizibil în aceste registre. Deci ca să se vadă finanțarea europeană. S-a discutat acum câțiva ani și sigur a fost o mare varietate de ONG-uri. Cele mai multe sunt totuși în domeniul mediului și uh, comisarii uh, sunt anumiți comisari competenți cu această problemă a ONG-urilor și a evaluării uh, eligibilității lor uh, pentru finanțarea din bugetele europene. Dar uh, știu că acest proces este în curs și că putem, uh, am putea uh, compila o serie întreagă de informații din bugetul nostru și din acest registru al ONG-urilor și am putea pregăti o, o prezentare generală, o știu că domnul comisar Șefcevici, care va fi în viitor responsabil de acest domeniu, a promis că va face acest lucru. Deci cam într-o lună ar trebui să se facă. Dar sigur, definiția ONG-urilor încă rămâne o mare, un mare semn de întrebare. Președintele, domnul Liberațchi, mulțumesc. Aș, aș propune ca și ceilalți colegi să pună întrebări. Eu mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și domnului comisar pentru răspunsuri. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna Gressler. Mulțumesc foarte mult. Sigur, am discutat aici cu comisarul responsabil de, cu Olaf și cred că aici e o problemă sensibilă. Cred că puteți face mai mult. Cred că uh, numirea unui nou director general nu poate să încalce drepturile instituționale ale Parlamentului. Asta e o chestiune care trebuie corectată, pentru că până la urmă vorbim de legitimitatea activităților OLAF. Este o problemă importantă și urgentă. Și ieri secretarul general a spus că nu există niciun motiv să ne facem griji. Eu cred că avem toate motivele să ne facem griji și aș uh, face apel uh, la domnul comisar să uh, ia foarte în serios această chestiune. Acum, am două chestiuni pe care vreau să le tratez. Cred că de la ultima creștere salarială, care acum cred că e o problemă uh, în tribunal, uh, la salariu pentru angajați, cred că uh, realmente problema trebuie rezolvată cumva. Veți face acest lucru sau veți recomanda succesorului dumneavoastră să îmbunătățească metoda de calcul a creșterii salariale anuale pentru angajații europeni? Pentru că e destul de netransparentă. Și apoi, sunt cam 2 milioane de euro în fiecare an venit pentru comisie din clădirile pe care le închiriază. Uh, comisia spune că această sumă crește. În raportul precedent noi am cerut ca acești bani să fie incluși în buget. Puteți să ne dați uh, informații despre extinderea sport, uh, centrului sportiv, că banii s-au cheltuit, dar centrul nu s-a extins. Ce s-a întâmplat? S-au recuperat banii? Problema economa- acestor sume uh, uh, din chirii sunt, uh, aceste sume sunt trecute în buget și uh, acești bani, utilizarea lor trebuie să urmeze procedurile bugetare. Asta cred că e un lucru foarte clar, e explicat foarte clar cum se face acest lucru în reguli. Sigur, ar putea să fie considerată o anomalie faptul că acești bani existau cumva în afara conturilor, dar acum nu se mai întâmplă așa. Deci acum uh, tot, totul este foarte clar, uh, procesul de decizie e foarte clar, transparența există, deci din acest punct de vedere totul este foarte clar. În legătură cu cu metoda de calcul a salariilor, a funcționarilor europeni și tot ce s-a întâmplat, toate contradicțiile. Asta e o problemă foarte politică. Dați-mi voie să uh, vă reamintesc că este vorba practic de un acord foarte politic între statele membre, sindicate, instituțiile europene. Metoda de calcul întotdeauna trebuie să existe și după aceea metoda nu poate fi contestată. Pur și simplu cineva trage concluzia că uh, metoda asta ne dă azi un rezultat foarte surprinzător și nu ne mai place. Da, totuși am căzut de acord asupra acestei metode și s-a luat după o, a fost o decizie dificilă adoptarea ei. Și dacă unii dintre actorii relevanți, să spunem așa, vor să schimbe sistemul de plată, atunci trebuie să ne reîntoarcem asupra metodei. Dar metoda asta a fost creată tocmai pentru a evita Uh, impactul noilor state membre uh, asupra modului de a calcula salariile, pentru că noile state membre salariile au tendința de a crește mult mai rapid și atunci unele state membre erau îngrijorate că asta va duce la creșterea automată de salarii și în, uh, în instituțiile europene. Deci au fost selectate 8 state membre pentru calcularea acestei baze, acestui model. Și pot să discut orice model și Comisia poate să discute orice model. Dar ce nu pot să accept este să ignorăm modelul care există și care e partea dialogului social. Este în fiecare țară. Nu poți pur și simplu să uh, uh, te răzgândești și să spui, a, păi acum modelul ăsta ne dă un rezultat ciudat care nu ne place și nu-l mai aplicăm. Nu mai aplicăm modelul. Întotdeauna trebuie aplicat, implementat acordul semnat cu uh, sindicatele, cu statele membre. E peste tot, e în toate țările, în țara mea și în altele, în Franța. Franța negociază în fiecare an aceste creșteri de salariu. Germania negociază o creștere de 5% pentru oficiali de nivel înalt. Deci, dacă în fiecare an lăsăm salariile oficialilor, uh, funcționarilor și reprezentanților publici, uh, dacă le lăsăm uh, victimă de dezbaterilor politice, asta, rezultatul va fi teribil. Dacă, încă o dată, dacă acest mecanism nu ne mai, ne mai satisface, haideți să reluăm negocierile asupra unuia nou. Și apoi să se aplice deciziile luate. Dar deocamdată așa trebuie să meargă lucrurile. Sigur, statele membre au atitudinea pe care o au, ele sunt cele care plătesc banii în bugetul european, dar, încă o dată, dacă au uh, observații justificate, dacă pot explica că metoda aceasta nu funcționează, ok. Dar aceeași, me- metod, aceeași metodă anul viitor este clar că nu va rezulta nicio creștere de salariu de pe urma ei. Și atunci ce, ce o să mai spunem? O abandonăm iar și creștem totuși salariile? Deci, asta e. Pentru mine asta a fost o experiență foarte dureroasă uh, din viața mea anterioară, ca să spun așa, din țara mea de origine. Deci eu spun că trebuie să uh, folosim metoda uh, existentă. Nu să folosim metoda numai când ne convine și când nu ne mai convine să nu mai folosim. și Olaf, uh, în legătură cu Olaf, știu, uh, cunosc această problemă, sigur, foarte bine, dar chiar nu știu ce să fac. În 2005, uh, domnul Brunner era de un an director general ad interim. Avea toate puterile necesare de a iniția investigații și așa mai departe. Sigur, eu nu sunt avocat, dar am citit acest text juridic foarte sofisticat despre problemele legale. Dar eu ce ar trebui să fac acum? Domnul Brunner a decedat. Deci, din momentul următor, trebuie să existe un mecanism legal, juridic, de conducere a acestei instituții și el există din punctul meu de vedere. În termen practic. există o persoană care este responsabilă de toate regulile încă din 2005 și care va continua acolo și după aceea vom porni noua procedură de numire a unui nou director general. Dacă cineva își imaginează că vreodată un mecanism interinstituțional funcționează rapid, <laughs> iertați-mă, sunt foarte sceptic. Numirea domnului Brunner a durat un an. Un an de negocieri. Uh, e foarte bine dacă, ar fi foarte bine dacă am cădea de acord asupra personalității, dar nu cădem de acord. Fiecare dintre cele trei instituții are propria sa părere și până ajungem la un acord va, fi, va dura foarte mult. Deci ce se întâmplă până atunci? Va fi incertitudine la Olaf și din uh, punct de vedere al managementului, mie mi se pare că asta este singura posibilitate pe care o folosim acum. O persoană care deja prin decizia Comisiei din 2005 este acolo, și evident după aceea propusă de directorul general, deci această persoană a fost numită uh, drept locțitor a directorului general în caz de absența acestuia. Deci, în termeni practici, eu nu pot să accept situația ca Olaf să funcționeze fără ca cineva să aibă responsabilitatea managerială. Însă, definirea unei noi responsabilități manageriale la nivel interinstituțional va dura cel puțin un an. Ce se va întâmpla între timp? Așadar, uh, haideți să respectăm regulile, uh, să le, uh, oricât ar dura și între timp instituția va funcționa. Sigur, lumea juridică, universul juridic este foarte complicată și pentru un simplu economist ca mine poate e greu să înțeleg anumite nuanțe. Mulțumesc, doamna Andreasen. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În răspunsurile dumneavoastră la întrebările pe care vi le-am adresat, uh, v-ați referit la ratele ridicate de uh, eroare din Spania, înregistrate în Spania. Există zone și mi s-au, prâns, mi s-au plâns alegătorii că e foarte multă corupție în Spania în anumite zone un nivel foarte înalt de corupție. Ce părere aveți despre uh, fonduri, uh, despre ideea de a da în continuare fonduri în astfel de zone? Ieri, secretarul general, doamna Catherine Dea, a spus că uh, codul de conduit al comisarilor există și că e în regulă. Această comisie a făcut un raport anul trecut cu foarte multe recomandări. Aveți de gând, are de gând comisia să ia în considerare acest raport și să facă ceva pentru a reforma codul de conduită al comisarilor? De asemenea, reforma uh, reglementelor privind angajații, funcționarii, uh, se va limita doar la uh, serviciul de uh, acțiune externă al Uniunii. E adevărat? Așa va fi sau va fi valabilă pentru toată lumea schimbarea? Comisarul, în ce privește Spania, am suspendat cinci programe operaționale și dacă sunt cazuri concrete de fraudă, cu siguranță le vom aborda și vom cere Olaf să le uh, examineze. Și știu că între autoritățile spaniole și instituțiile noastre există o cooperare foarte puternică. Nu cred că ar trebui totuși să uh, insistăm pe Spania să spunem că Spania e un caz uh, singular. Sigur, uh, sunt anumite proiecte în Spania unde fondurile s-au uh, suspendat și s-a cerut returnarea cam 200 de milioane de euro, vreo patru programe au fost oprite, dar se întâmplă același lucru și în alte țări. Deci, în general, avem impresia că autoritățile spaniole sunt capabile să administreze majoritatea proiectelor. Sigur, Spania este o țară mare și nu putem Uh, lua, nu putem să ne asumăm responsabilitatea pentru toate comunitățile. Codul de conduită, o problemă interesantă, am discutat de multe ori în ultimii cinci ani pe această chestiune. Sigur, sunt gata să admit că e o problemă de viață, oricine poate găsi și poate, se poate gândi la un text. Dar impresia mea este că textul acesta nu va fi niciodată perfect și nu va și întotdeauna va fi un pic uh, în întârziere, ca să spunem așa. În 2000, uh, Comisia a propus uh, crearea unui, unei instituții, unui, unui corp de experți instituțional care să evalueze problemele gri, să spunem așa, cazurile de conflict de interese. Deci să spună, e un conflict de interese real sau doar unul virtual? Și nu putem pune toate aceste lucruri pe hârtie. Pur și simplu viața merge înainte și lucrurile se schimbă și această propunere a fost respinsă, dar Comisia și-a stabilit propriul, uh, propria instituție etică care să se ocupe de conduita înalților oficiali și să evalueze acest tip de lucruri. Deci cred că asta e soluția. Codul de conduită al comisarilor este un text foarte mare și de asemenea am uh, cerut un studiu foarte interesant, am comandat un studiu foarte, care se numește Etica profesională a uh, persoanelor aflate în funcții publice și care face o analiză a practicilor în toată Europa pentru toate categoriile, judecători, parlamentari, înalți oficiali, etc. Și o concluzie a fost că acest cod de conduit al Comisiei este Uh, foarte avansat uh, și poate prea detaliat și în unele țări, mai ales în noile state membre, acest uh, tip de acest tip de legislație poate fi prea detaliată. Dar sigur, noua comisie va discuta noul cod de conduită și cu siguranță vom lua în considerare toate observațiile făcute de actorii implicați, inclusiv de Comisia de Control Buget. În ce privește statutul, avem două chestiuni aici. Avem, în primul rând, o nevoie urgentă de a reglementa problema serviciului de acțiune externă și de a îi da posibilitatea să funcționeze. Și aici, realmente, vorbim de un pachet de decizii care trebuie luate. Însă, în termeni mai neutri, nu știu să existe vreo intenție de reformare majoră a regulilor pentru personal. Dar uh, câteva lucruri vor fi discutate în legătură cu perspectivele bugetare pentru că asta este o parte serioasă a perspectivei. Dar nu există planuri de reformare radicală a reglementărilor privind staful și uh, serviciul extern este luat în considerare separat. Onorevole Ciazzi Marcakis. Domnul Ceații Marcachis. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-l felicit și eu pe raportor. Cred că domnul Cala s-a dat cifre constante în îmbunătățire, care sunt un serviciu foarte bun pentru noi și fiind ultima întâlnire, cred că sunt în măsură să spun acest lucru. Dacă ne uităm la ce a făcut uh, Parlamentul după comisia condusă de domnul Sonter, cred că s-au înregistrat progrese semnificative, Parlamentul a avut un rol uh, esențial. Și ce a spus domnul Liberațchi este meritoriu și trebuie să <clears throat> luăm toate măsurile pentru ca acest proces să continue s-a ridicat aici problema dacă va exista sau nu va exista această descărcare de gestiune și odată ce vom uh, soluționa această problemă, cred că putem discuta aspectele majore. Ne putem adresa statelor membre să spunem ne place asta, nu ne place cealaltă, vrem asta, nu vrem asta. Cam aceasta ar fi situația ideală, dar cred că lucrul de bază și aș vrea să aud reacția comisiei este că trebuie să regândim, să ne gândim din nou dacă vom da o descărcare pentru comisie, pentru o comisie care nu va mai uh, fi în exercițiu. Are vreun rost? Are sens? Anul trecut s-a pus problema în legătură cu descărcarea din cauza tratatului de la Lisabona, care urma să intre în vigoare. Acum, cred că întrucât comisia va începe un nou mandat, va trebui să discutăm și să spunem foarte clar că vrem să vedem la ceea ce dumneavoastră comisia puteți face și ce nu puteți face. Am avut un mesaj foarte clar în acest sens, de exemplu, în domeniul activităților externe. Dacă ne uităm la ce ține de competența comisiei, am discutat deja aici despre OLAF. Ați spus că nu știți ce să faceți, dar trebuie să facem ceva cred că trebuie să vedem cu atenție ce vom face în continuare, fiindcă deocamdată e o bază interimară cam îndelungată. Să mă refer la câteva exemple în care dumneavoastră, Comisia, aveți niște responsabilități și unde noi avem un rol de monitorizare ca Parlament, la ONG-uri. Ne-ați trimis o scrisoare, ați trimis o scrisoare președintelui, care pare să fie foarte politicoasă, dar spune, faceți dumneavoastră treaba asta, rezolvați dumneavoastră problema, pentru că asta pare să spună. De câte ori noi, ca Parlament, am spus că dorim să examinăm problema și nu cred că e un lucru bun pentru un nou comisar să vină care va trebui să spună anumite lucruri la audiere ca parte a procedurii, dar mi se pare că Trebuie să primim un răspuns din partea Comisiei. După câteva luni, iar primim o astfel de scrisoare. Mi se pare că această problemă ar fi putut fi rezolvată de funcționarii Comisiei care par să fie suficient de bine plătiți conform presei ca să facă acest lucru. Cred că există niște motive de politică în spate, unii care evită să ne spună pe, pe cine sprijină. Domnul Șetevici a spus acest lucru la audiere, că există ONG-uri care sunt uh, active împotriva Uniunii Europene și utilizează 60% din bugetul pe care noi îl plătim ca să ne contracareze activitățile. Vă uitați pe pagina internet și o să vedeți că am dreptate. Mi se pare că așa ceva este inacceptabil și să continuăm să ascundem acest lucru nu este corect. Cred că a venit momentul să spunem lucrurilor pe nume. Un alt exemplu, agențiile executive despre care am vorbit astăzi. Avem o analiză clară care arată bine. La un moment dat eu m-am ocupat de o astfel de agenție executivă și știu că raportul cost-beneficiu este bun pentru că au oameni bine pregătiți, unii sunt agenți contractuali, nu sunt plătiți la fel de bine, dar își fac treaba foarte bine. Deci uh, obții un lucru bine făcut cu cheltuieli mai mici, dar nu se examinează dacă obiectivele politice pe care noi le stabilim sunt într-adevăr îndeplinite sau nu. Se uită numai dacă oamenii își fac treaba sau nu, dacă cheltuiesc banii în mod uh, adecvat, dar dacă se îndeplinesc obiectivele noastre politice sau nu, nu se face nicio analiză. Cred că este regretabil și uh, dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, cât de multe agenții executive, despre câte vorbim, despre ce sume, miliarde pentru cercetare, pentru alte scopuri, sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm. Nu are rost să fim excesiv de politicoși și am un mare respect istoric pentru ce a făcut domnul comisar Kallas, dar acum va fi o nouă comisie, un nou comisar care are datoria să ne asculte și am descoperit la audier că lucrurile tind să ducă tot mai mult la funcția președintelui comisie, dar asta înseamnă o inacceptare a răspunderii. Asta înseamnă că trebuie să discutăm deschis și întrucât de aici vicepreședintele comisie, cred că ar fi foarte util ca acest mesaj să fie transmis uh, întregii comisii pentru că Parlamentul, cred, trebuie să dea o nouă viață în a-și îndeplini acest rol. Mulțumesc! Mulțumesc în legătură cu ONG-urile. Pot să vă recomand să invitați aceste ONG-uri aici, să ascultați ce părere au, care dintre ele sunt împotriva Uniunii Europene, care nu sunt, și să le propuneți să le tăiem finanțarea acestor agenții care sunt foarte critice în legătură cu Uniunea Europeană. Eu m-aș bucura foarte mult să văd ce reacție ar avea. Și nu se pot defini. Vedeți că așa stau lucrurile, dar întotdeauna am spus că, de exemplu, organizațiile handicapaților, cine trebuie să le sprijine? Avem nevoie de opinia handicapaților? Da. Atunci ar trebui să finanțăm existența unor astfel de organizații. Desigur, ONG-urile din domeniul mediului sunt o mare diversitate, poate că nu toate sunt atât de mult interesate. Sau nu au obiective foarte clare stabilite de public pentru ele, dar e o chestiune cu adevărat dificilă. S-a discutat aici la această comisie cu câțiva ani în urmă și atunci v-am dat răspunsuri pe care le-am primit și eu de la colegii și departamentele care se ocupă că noi nu finanțăm niciun ONG doar pentru că există. Finanțăm doar proiecte și gestionarea proiectelor. Sunt granturi, e vorba de audituri, de reguli. După ce a devenit clar că nu întotdeauna se întâmplă chiar așa, că uneori mai dăm bani pentru, sau departamentele dau bani și pentru existența unor ONG-uri. Dacă vreți să discutați, e o chestiune foarte delicată și din punct de vedere politic și să definești cine e un ONG și dacă spui că se pronunță permanent împotriva Uniunii Europene, o să spună că sunt foarte mult pentru Uniunea Europeană, dar critică modul în care se implementează ideea de Uniune Europeană. Dar să discutați această problemă, de ce nu, și transparența. Registrul este un lucru nou. Acest registru e un lucru cu totul nou și va fi nevoie de ceva timp și știu că unul dintre succesori va promis să aibă această imagine de ansamblu privind ONG-urile care au fost pe lista de beneficiari și în registru și să le pună cap la cap, dar va fi nevoie de ceva timp, fiindcă uneori lucrurile au nevoie de timp în UE. Agențiile executive. Sunt două tipuri. Una sub uh, autoritatea dumneavoastră, cele de reglementare, cea mai mare parte, 23 parcă. Agențiile acestea executive sunt o parte a serviciilor comisiei, deci noi suntem răspunzători pentru ele și nu e nimic ambigu în acest sens. Și această parte care trebuie să fie auditată, să se evalueze rezultatele, e o agenție. Când a expirat timpul, sau se apropia timpul și pot să vă spun în ce mă privește, desigur că o să mă ocup de domeniul viitor de responsabilitate, o agenție și trei de reglementări și m-am uitat la rapoartele de audit și auditul intern, cunoscând această parte a guvernanței și trebuie să vă spun că nu arată deloc rău. Și puteți fi sigur că o să tratez uh, în mod uh, adecvat aceste chestiuni. Să vedem cum se administrează aceste agenții, dar Răspândirea agențiilor este un lucru care s-a discutat și în ultimul mandat al Parlamentului și cred că e o problemă reală, mai mult cu agențiile de reglementare, unde Uniunea Europeană, unde există o descărcare separată, dar de fapt dacă întrebați ce nu merge bine, atunci întotdeauna se dă vina pe comisie și în același timp au o mare independență de utilizarea banilor deci, dumneavoastră discutați descărcarea comisiei și separat descărcarea agențiilor, cele 20 și ceva de agenții. Și logic, ar trebui să fie egale. Dar e greu de imaginat că uneori vin toate agențiile, dar uneori unele agenții merită să fie analizate mai în amănunt. Nu știu. Ce pot să vă spun în legătură cu Comise aceste discuții, cine conduce. Fiecare are stilul propriu, personal, dar în domeniul acestei descărcări trebuie să vă spun clar că această echipă s-a bucurat de mare autonomie și de mare sprijin din partea președintelui. Și nu pot să vă spun că în acest domeniu să fi fost un amestec care să ne fi deranjat. Ne-am bucurat de respect și DG Buget, care se ocupa de acest lucru, până acum a funcționat bine. Mulțumesc. Doamna Ayala. Mulțumesc. Da, mai întâi câteva comentarii cu privire la ce am auzit în legătură cu Spania. Cred că e un punct foarte important știu că unii dintre colegii britanici au comentat mai devreme la o altă reuniune Știu că e o problemă de care va trebui să ne ocupăm. Oricum, întrucât aici discutăm cu domnul comisar Calas și e vorba de noul mandat, e vorba de o nouă comisie, cred că e important să continuăm să avem un dialog fructos și cred că pe viitor va trebui să dăm uh, o formă mai concretă unora dintre lucrurile pe care le facem. Domnul Bonici discuta problema monitorizării cheltuielilor și în special uh, în ce privește cheltuielile din agricultură, care par să funcționeze cu destul de mare eficiență, dar costurile pentru coeziune sunt poate mai puțin eficiente. Am auzit o cifră, ceva cam 30% sau 13% care merge pe monitorizare. Mă întreb în ce domenii am putea să facem îmbunătățiri și în special cu putem uh, obține informații mai fiabile. În ce privește ONG-urile, e foarte important ca reprezentanții societății civile organizate, care sunt adesea criticați, la fel ca și membrii Parlamentului European sunt criticați, dar trebuie să ne bucurăm cu toții de libertatea de exprimare și ce trebuie să vedem este dacă există o plus valoare europeană ca să utilizez un concept nord-american. Cred că acest lucru ar trebui să se aplice peste tot și în relații externe și în mediul înconjurător, transport, cooperare, dezvoltare, toate domeniile care au fost ținta diverselor critici. Cred că este una dintre problemele majore cu care ne confruntăm și e important să dăm o mai mare transparență în modul în care tratăm toate aceste domenii. Nu cred că problemele se rezolvă doar uh, dacă discuți despre ele. În fine, domnule Kallas suntem foarte îngrijorați în legătură cu unele aspecte ale situației actuale. Sunt uh, co-responsabilă în acest domeniu la Parlament și cred că va trebui să prevedem un sistem care să asigure că directorul uh, în funcție de la OLAF uh, are suficientă autoritate să-și îndeplinească atribuțiile, dar acest lucru trebuie să fie privit în lumina atingerii unui consens instituțional. Trebuie să ne asigurăm că nu există nicio lacună și e important ca Parlamentul să vadă clar că această funcție este îndeplinită în mod independent. Evident, uh, se va acorda un sprijin deosebit din partea serviciului juridic, dar cred că e foarte important ca dumneavoastră să ne dați un uh, semn, un semnal că veți face tot ce vă sunt putință pentru a-și uh, exercita atribuțiile cu independență, având în vedere contextul nefericit sistemul de înlocuire în acest domeniu ca și în altele, întotdeauna se pun astfel de probleme și trebuie date răspunsuri. V-aș ruga foarte succins, fiindcă la ora 12 trebuie să încheiem. Mai avem o întrebare. Mulțumesc foarte mult. Ca să răspund în legătură cu independența OLAF și alte chestiuni atinse într-un fel sau altul. Independența OLAF în termen operațional n-a fost niciodată pusă la îndoială în acești cinci ani. Cocobo a avut o audiere despre Olaf acum câțiva ani și concluzia a fost că problema care a existat în 2004, când am început, era o problemă majoră. Cum să asigurăm ca nimeni să nu se amestece în anchetele Olaf? Și atunci Cocobo a ținut o audiere și a examinat aprofundat problema și a tras concluzia că, de fapt, uh, niciodată n-a fost încălcată independența OLAF. Nu a existat îndoieli. Există un consiliu de supervizare de mare încredere, cu oameni de mare seriozitate și dacă există probleme concrete, atunci acestea trebuie tratate, dar pot să vă asigur că eu am fost întotdeauna de părere să respectăm independența de plină a OLAF în toate chestiunile legate de anchete și nu cred că se va schimba nimic. Mulțumesc. Grazie. Onorevole Audi, ultima domandă. Mulțumesc, domnul Audi, ultima întrebare. Mulțumesc, domnule președinte, și eu, domnule comisar. Vreau să vă spun că ne pare rău că nu vom mai lucra cu dumneavoastră. Am apreciat competența dumneavoastră și răbdarea și calmul pe care l-ați avut în colaborarea cu parlamentarii. De asemenea, îmi pare rău pentru faptul că uneori vă vedeam aici în sală citind documentele pregătite de serviciile dumneavoastră și aveam impresia că vă plictisiți cu portofoliul dumneavoastră și acum la plecare văd că sunteți foarte entuziasmat, de aceea spun că am să regret că nu veți mai fi aici. Mulțumesc pentru toți ce ce ați făcut pentru descărcare și felicitări pentru noul post. Întrebarea mea este una foarte scurtă. Domnule comisar, am aceeași întrebare pe care am avut-o și pentru domnul Bonici cu privire la interpretarea pe care a dat dumneavoastră avizului uh, Curții de Conturi pentru 2008. Am primit uh, an de rândul opinii negative, acum ni se spune că este o opinie pozitivă, că Curtea de Conturi descrie evoluția, lucrurile care merg în direcția corectă. Dar un auditor, și dumneavoastră ați condus aceste servicii, trebuie să răspundă dacă da o opinie pozitivă sau negativă sau pozitivă cu rezerve. Și am această întrebare, domnule comisar, și în calitate ca mediu, un membru al unui colegiu care se ocupă de buna implementare a tratatului, care cere curții să dea o opinie, nu o serie de aprecieri. Am această întrebare pentru că în descărcarea anterioară, și am avut onoarea să fiu raportor pentru acea descărcare, am discutat mult pentru a ști dacă da sau nu trebuie raportată acea descărcare și am propus Parlamentului să accepte descărcarea într-un context, cum țineți minte, politic foarte dificil. Eram uh, înaintea alegerilor parlamentare, pe când acum lucrurile stau altfel. Suntem la început de mandat și am să închei spunându-vă că vreau să-mi spuneți interpretarea dumneavoastră cu privire la această opinie pozitivă sau negativă, fiindcă un funcționar mi-a spus odată, a, Parlamentul uh, latră, latră, dar nu mușcă niciodată. Și anul acesta mă tem că discuțiile vor duce la o poziție pe descărcare uh, în care trebuie să știm dacă da sau nu, anul acesta avem o declarație de asigurare pozitivă sau negativă. Deci care este părerea dumneavoastră cu privire la opinia curții? acest articol pe care l-ați menționat din tratat. Adică, întâi de toate, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Însă, cuvinte frumoase trebuie transmise direct și profesorului Bonici, care a fost foarte util în uh, clarificarea acestei chestiuni DAS. În acest sens, am avut uh, aceleași interese și anume să îmbunătățim uh, gestionarea financiară la nivel european și Curtea de Conturi a fost extrem de utilă în acest sens. Acest text, evident, reflectă în mod adecvat situațiile și la început, în prima parte a raportului, existau câteva pagini în care lucrurile sunt reflectate așa cum sunt. Problema mea este că există un tratat în care se spune că curtea trebuie să dea o asigurare de legalitate și uh, reglementate a tranzacțiilor subiacente, care este foarte dificil de făcut. Cum putem să atingem acest obiectiv? Dacă însă păstrăm uh, această atitudine pozitivă, cred că lucrurile pot fi rezolvate. Deci propunerea mea este să încercăm să păstrăm lucrurile funcționale, să avem o abordare pragmatică și în anumite măsuri tehnocratice. Vă garantez că nu m-am plictisit deloc de-a lungul timpului. Democrația este un lucru foarte bun, dar trebuie să înțelegem că nu se rezumă doar la talk show-uri și la alegeri, trebuie să și funcționeze. Și cineva trebuie să se asigure că funcționeze și ăsta e rolul nostru. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim domnului comisar Calas pentru această audiere eh, care a durat destul de mult și acum ultimul punct, raportul special 13-2009 eh, a Curții de Conturi care se referă la delegarea de funcții executorii agențiilor executive, dacă este o alegere validă. Am să dau cuvântul responsabilului Curții de Conturi, judecătorul Massimo Vari și vă rog să fiți foarte concis. Cercherò di al massimo. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte concis și îmi cer scuze că vor exista lacune și omisii uh, din acest motiv, dar uh, aveți cu toții textul raportului pe care l-ați primit în întregime. Raportul special pe care îl prezint eu urmărește să evalueze dacă delegarea de funcții de implementare a anumitor programe de cheltuieli comunitare către agențiile executive a reprezentat o alternativă validă pentru executarea bugetului comunitar. Pe durata acestei anchete, acestui studiu, care, printre altele, și doresc să reamintesc acest lucru, răspundea unei cerințe explicite a Parlamentului, care a fost formulată cu ceva timp în urmă, Curtea de Conturi a verificat, întâi, dacă deciziile privind înființarea agențiilor executive au fost bazate pe uh, o analiză adecvată a cerințelor uh, și a posibilelor avantaje și, în al doilea rând, care sunt beneficiile care au rezultat din înființarea acestor agenții, nu doar din punct de vedere a economiilor la nivelul cheltuielilor, dar și din punct de vedere al îmbunătățirii serviciilor și a eficienței uh, gestionării și apoi, în al treilea rând, dacă Comisia și-a asumat în mod eficient rolul de supraveghetor al activității acestor agenții. În urma auditului, în ceea ce privește înființarea agențiilor executive, trebuie să precizăm că printre principiile care stau la baza reformei administrative inițiate în 2000 se numără și ocazia de a permite Comisiei să se concentreze pe uh, principalele activități cheie ale sale, și anume fun- funcțiile strategice de elaborare și uh, dirijare a politicilor și strategiilor uh, și de a nu mai executa uh, activități de pură execuție. Comisia a pus în practică aceste principii și Curtea a constatat că inițiativa de a înființa agenții executive a fost în determinată de cerința practică de a compensa vidul de gestionare care a fost uh, determinat de desființarea birourilor de asistență tehnică, entități private care puneau în aplicare programe în numele Comisiei și care au fost supuse unor critici foarte dure aceste birouri de asistență tehnică pentru modul în care au gestionat programele și nu de o evaluare a naturii și specificităților programelor care puteau să facă obiectul acestei delegări. Și uh, recente documente confirmă faptul că Comisia continuă să, să se întrebe dacă este bine să înființeze noi agenții, mai ales din perspectiva evaluării gradului de adecvare al propriilor resurse umane. În acest sens există un screening, o evaluare a nevoilor personalului care a fost uh, efectuat în anul 2007. Din această perspectivă, în cadrul Parlamentului a fost menționată cerința de a înființa noi agenții. După cum s-a văzut pe durata auditului, nu s-au găsit considerente adecvate și aici mă refer la analizele cost-beneficiu din punct de vedere al factorilor non-financiari. Analizele cost-beneficiu s-au limitat la analizarea factorilor de cost lăsând deoparte opinii importante care nu sunt incluse în analiză, cum ar fi cele referitoare la costurile de funcționare, costurile de tranziție în general, pentru perioada în care exista suprapunerea competențelor între comisie și agenții. care trebuiau, desigur, să-și desfășoare activitatea și după încheierea ciclului de viață a programului pe care îl gestionau. În concluzie, raportul analizei cost-beneficiu în ceea ce privește înființarea acestei agenții s-a dovedit a fi uh, mai degrabă limitat. În al doilea rând, în ceea ce privește avantajele financiare. Avantajele financiare care au rezultat în urma înființării agențiilor executive Uh, prezintă elemente specifice și anume 75% din personalul angajat este reprezentat de entități care sunt angajate pe bază de contract, ceea ce duce la anumite economii la nivelul cheltuielilor, dat fiind că costurile pentru salarii sunt cam la jumătate față de salariile funcționarilor permanenți care în mod normal ar fi trebuit să fie angajați de comisie pentru a îndeplini aceste activități. De asemenea, datorită acestor uh, din aceste economii însă trebuie scăzute costurile care uh, au fost făcute în ceea ce privește uh, crearea de noi posturi care să asigure supravegherea acestor uh, activități sau oferirea de asistență personalului agenției. Economiile depind de asemenea și de reconversia profesională a personalului care inițial desfășura activitățile care acum sunt preluate de agenție și de asemenea uh, există și o reducere a posturilor uh, agenților contractuali care inițial colaborau direct cu comisia. Nu există însă date fiabile în ceea ce privește situația anterioară din perspectiva rentabilității și randamentului personalului care se ocupa de aceste programe și repartiția sarcinilor de lucru între sarcini strategice și sarcini executorii. Lipsa acestor uh, informații nu a permis curții să verifice uh, în ce măsură lucrurile sunt făcute în mod adecvat și în ce măsură s-au realizat economii. De asemenea, comisia nu are aceste date nici pentru personalul care în prezent uh, ocupă funcții analoge la nivelul directoratelor generale. Acestea fiind spuse, nu putem ignora beneficiile legate de gestionare care rezultă în urma înființării acestor agenții executorii, mai ales având în vedere specializarea personalului din agenții, lucru care permite o mai bună performanță în comparație cu um, activitățile derulate de uh, comisie în același domeniu. De asemenea, permite simplificarea procedurilor, creșterea comunicării externe și o mai bună diseminare a rezultatelor lucru care contribuie fără îndoială și la creșterea vizibilității activităților europene în rândul publicului. Însă trebuie să adaug și faptul că procesul de uh, angajare a personalului specializat s-a dovedit a fi mai puțin flexibil și mai complicat decât uh, era estimat inițial. Lucru foarte important, fiindcă acest lucru a avut repercursiuni uh, asupra datei la care agențiile și-au început activitatea. În ceea ce privește supravegherea exercitată de către comisie, cu privire la activitatea agențiilor, aceasta a fost influențată negativ de o serie de factori, printre care faptul că programul de lucru anual al agențiilor aprobat de comisie, datorită unei discipline necongruente în ceea ce privește momentul înființării lor, așa cum este explicat foarte în detaliu în detaliu, deci aceste lucruri sunt utilizate în neeficient în ceea ce privește fixarea de priorități și obiective cuantificate bazate pe rezultate. În ceea ce privește recomandările curții și cu asta închei, curtea recomandă comisiei în primul rând să reexamineze procedurile adoptate pentru a identifica potențialul activității de externalizare și de asemenea să ia posibile noi decizii în ceea ce privește înființarea sau extinderea acestor agenții. Apoi se recomandă îmbunătățirea calității analizelor cost-beneficiu efectuate pentru ca aceste analize să contribuie uh, eficient la luarea deciziilor. În al treilea rând, să se colecteze date fiabile în ceea ce privește sarcinile de lucru și productivitatea uh, legată de sarcinile delegate, atât înainte cât și după externalizarea activităților. În al patrulea rând, se recomandă să se identifice și factorii de succes, elementele care au fost uh, pozitive, fiindcă există, elemente care au permis agențiilor executive să obțină rezultate mai bune și să aplice apoi acești factori de succes, dacă este posibil, programelor care continuă să fie gestionate la nivel intern în comisie și să indice agențiilor, atunci când acestea, uh, atunci când acestea sunt supravegheate de comisie, care să care sunt obiectivele pe care trebuie să le aibă în vedere? Să existe indici de cuantificare a rezultatelor și să existe uh, fapt, uh, elemente monitorizate într-un număr mai mic pentru a putea fi modific- monitorizate mai bine și pentru a putea fi comparate cu obiectivele anilor anteriori. Mulțumesc! Vă mulțumim și pentru uh, spiritul concis în care ați făcut prezentarea acestui raport. Are acum Doamna Herzog, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că a fost o idee foarte bună și a venit la momentul oportun ideea de a avea acest raport special um, din partea Curții de Conturi pe acest subiect. Știm cu toții că pentru a înlocui uh, cele 100 de birouri de asistență tehnică cu agenții executive a fost o idee bună, dar a fost momentul potrivit ca și comisia noastră să analizeze activitatea agențiilor executive. Vreau să le amintesc colegilor care cred că avem prea multe agenții și prea multe descărcări pentru aceste agenții, că agențiile executive sunt cele unde Parlamentul European și uh, Comisia pentru Control Bugetar nu are drept de descărcare. Deci putem mulțumi, cred, Curții de Conturi pentru prezentarea acestui raport pe cinci ani, fiindcă ne dă ocazia să vedem uh, cum stau lucrurile și la acest nivel. Și am să încep cu prima recomandare pentru a care e, urmărește să ne ajute să avem un mai bun control la nivelul agențiilor executive. Și trebuie să cerem în acest sens curții de conturi că odată la 3 sau 5 ani să prezintă o analiză similară, astfel Parlamentul va putea să controleze activitatea agențiilor executive. Nu la fel ca în cazul celorlalte agenții, dar tot e bine decât ca acestea să rămână doar la nivelul Comisiei în ceea ce privește descărcarea. Când vorbim despre agenții executive, vorbim despre instituții ale Uniunii Europene și imaginea instituțiilor europene este o responsabilitate a noastră, a tuturor din Parlamentul European. În plus, vorbim despre o sumă de 32 de miliarde de euro distribuite de aceste agenții și despre 1339 de angajați care lucrează în cadrul acestor agenții. Deci e vorba de un număr și un volum foarte mare și e bine că uh, lucrurile sunt analizate în detaliu. La elaborarea acestui raport, domnul Vari a fost foarte deschis, a colaborat cu raportorul Parlamentului, am discutat de mai multe ori subiectul și încă o dată îi mulțumesc pentru deschidere, pentru transparență și pentru cooperarea foarte eficientă pe care am putut-o avea cu Curtea de Conturi. N-am să intru în detaliu cu privire la obiectivele obiective, fiindcă ni l-a spus domnul Vari, dar vreau să vă spun câteva dintre concluziile mele, care probabil uh, vor fi utile în activitatea noastră ulterioară atunci când vom cere uh, descărcări din partea Comisiei pe viitor. După cum se vede din raport, controlul Comisiei asupra uh, activităților agențiilor nu este în totalitate eficient și e nevoie să se creeze noi indicatori, extinzând totodată uh, controlul de către directoratele uh, de care aparțin aceste agenții. Nu trebuie să existe doar constrângeri legate de personal pentru crearea acestor agenții, ci și dorința de a îmbunătăți serviciile și de a separa uh, activitățile pentru ca Comisia să-și poată axa atenția pe activități strategice. Considerăm însă că probabil nu e nevoie să se înființeze noi agenții executive, cu excepția cazului în care apar noi competențe pentru comisie până în 2013 beneficiile care rezultă din costurile salariale scăzute, cum a spus și domnul Vari, uh, e vorba de uh, faptul că 75% sunt, uh, din personal este contractat și se fac niște economii de cost foarte mari. Însă, când ajungem la alte aspecte ale raportului, se vede clar că unele dintre agenții n-au putut să-și înceapă activitatea la timp și atunci întrebarea este care este valoarea pentru care nu pot începe, care este motivul pentru că sarcinile există, personalul există. Uneori vorbim despre uh, luni, alteori vorbim despre ani întârziere și uneori vorbim despre posturi pentru care nu există niciun fel de candidat. De exemplu, există agenții executive care nu au putut să-și găsească contabil mult timp. Motivul ar putea să fie și faptul că uh, în fișa postului acestor uh, locuri de muncă este una foarte complexă, de câte 50 de pagini și atunci nu este deloc atractivă. Deci trebuie să facem uh, o analiză cost-beneficiu mai eficientă. E bine că costurile sunt mai mici, dar există și probleme legate de timp, de costuri și de scăderea imaginii dacă acele agenții nu funcționează cum trebuie. De aceea spun că trebuie să Uh, ne aplecăm uh, mai ferm asupra acestor probleme. În ceea ce privește agențiile specializate, e nevoie de specialiști. Deci nu vorbim de persoane cu o pregătire generală, ci de experți și de aceea e dificil ca acele posturi să fie ocupate. Domnule președinte, mă opresc aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru cooperare, dragi colegi de la Curtea de Conturi și dragi raportori din umbră și vreau să vă reamintesc că e nevoie ca această comisie, deși nu dăm descărcare, uh, să analizeze aceste chestiuni. Și acest lucru e posibil doar dacă uh, Curtea de Conturi ne informează prin astfel de rapoarte de audit. Doamna Gresler, acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vorbesc în numele domnului Holmer, raportor din umbră și eu aș vrea să mulțumesc curții de audit și, într-adevăr, uh, și doamnei Herzog. Cred că este o expertă în agenții și toți ne bucurăm să profităm de această experiență pe care o are. Vorbim despre implicații financiare majore aici. Dacă ne uităm la diferența între agenții contractuali și staful permanent, angajații permanenți, există o, o prăpastie uriașă între ei. Dacă cerem plată egală la muncă egală, eu, în calitate de fost uh, sindicalist, înțeleg că asta va avea implicații financiare. Asta ar însemna, practic, că salariile vor crește și în situația actuală este incorrect să nu putem să ne respectăm propriile noastre propuneri. Președintele, mulțumesc. Doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit și eu pe doamna Herzog. Proiectul său de raport este unul foarte bun. Agențiile, așa cum le cunoaștem, sunt uh, executive și non-executive. Reglementările lor sunt cele care sunt și trebuie să vă spun că am fost un pic uh, surprinsă uh, să ascult că agențiile executive nu sunt decât o formulare nouă pentru o realitate deja existentă și nu prea și prea puțin regretată. Uh, am discutat de diverse elemente de natură financiară sau de altă natură. Eu nu cred că putem uh, să tragem această concluzie. Nu cred că scopul este să avem personal mai ieftin care să ne coste mai puțin, ci să îmbunătățim accesul la uh, Uh, piața muncii a unor persoane care altminte nu ar uh, lucra pentru noi. Poate că sunt oameni care nu au dorința să devină neapărat funcționari, poate au alte opțiuni și oportunități pe piața liberă și poate au nevoie doar de contracte pe o perioadă determinată, să zicem, sau de un contract și după aceea de încă unul, de trei ani, prelungirea lui. Apoi, ce ați spus noastră, domnule Vario, e valabil în toate agențiile, uh, peste tot sau nu? Pentru că din punctul meu de vedere, uh, agențiile executive sunt într-o altă situație. Sigur, uh, peste tot sunt agenți contractuali, și aici, la Parlament, și la Comisie, și la Consiliu, și uh, peste tot. Și atunci ajungem la problema contractelor și sunt de acord cu doamna Gresle să rediscutăm chiar și într-o perspectivă sindicală, dar eu nu cred că scopul unic ar trebui să ajungem la niște salarii mai, mai mici. Președintele, mulțumesc și acum dau din nou cuvântul domnului Vari pentru a încheia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc doamnei Herzog, precum și celorlalți membri pentru uh, cuvintele de apreciere pe care le-au uh, spus. Vă mulțumesc așadar foarte mult. Uh, în ce privește dificultățile cu personalul, aici aș spune că problema probleme de personal uh, există în toate agențiile, practic, pentru că uh, sunt aceleași criterii de recrutare pentru toate agențiile. Deci dacă îmi permite, domnul președinte, pentru că ați, ați apreciat faptul că am fost succint, dar permiteți-mi să vorbesc chiar mai puțin de 5 minute. Vreau doar să atrag atenția Comisiei asupra paragrafului 50 din raport. Pentru că personalul uh, este o chestiune esențială a acestui raport și uh, acest uh, paragraf spune recrutarea personalului cu capacități specializate s-a dovedit să dureze mai mult decât s-a prevăzut. Agențiile au folosit aceeași listă de candidați care este disponibilă pentru comisie și tabelele de candidați uh, trebuie autorizate de Digi Personal și Digi Administrare. Recrutarea la nivelul agențiilor se face uh, în, uh, în general de către, pentru posturi de început de carieră și de asemenea personalului se cere să aibă mai mulți ani de experiență decât la comisie. Concluzia este așadar Evident, aceste posturi nu <laughs> sunt foarte atractive, pur și simplu prin faptul că aceste contracte propuse sunt renoibile, pe când uh, personalul uh, într-o situație similară recrutat de comisie nu are o limită de, de 3 ani. Putem intra în detalii mai multe dacă doriți, dar evident aceasta este una dintre problemele principale și nu pot decât să vă doresc să... Nu, pot decât să vă rog să examinați raportul scris. Mulțumesc, spune președintele. Am terminat uh, ordinea de zi și există o... Apropo, vă mulțumesc foarte mult domnului Vare și mulțumim Curtii de Audit. Vrea comisia să adauge ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii pe acest raport pe care îl cunoaștem foarte bine. În primul rând, în ce privește descărcarea, vreau să vă reamintesc că în agențiile executive există un mic buget funcțional care este o, practic o subvenție pe care Parlamentul de descărcare separată și un buget enorm operațional pentru care agenția executivă este uh, responsabilă în fața Comisiei și Parlamentul de descărcare uh, prin Comisie. Deci Uh, o mică parte din descărcare se face direct și cealaltă prin intermediul descărcării date comisiei. Apoi, nu trebuie să uh, ne îmbătăm cu apă rece, nu putem să spunem pe de o parte că vrem să facem economii și pe altă parte să ne se reproșeze că nu plătim la fel. Ar trebui să avem niște mijloace la dispoziție pentru a politica salarială. E o chestiune extrem de sensibilă și de politică menționată în statut. Astăzi e adevărat că nu avem decât șase agenții executive și este evident că astăzi avem chiar și în interiorul Comisiei programe care sunt girate direct de funcționari, în timp ce pentru alte programe avem agenți contractuali din agențiile executive care costă mult mai puțin. Aici e vorba practic de existența unei voințe politice care a făcut această reformă, care a dus la schimbarea statutului, care ține de problematica generală a externalizării uh, serviciilor la comisie. Deci nu e o problemă mică. Sunt 5.000 de agenți contractuali în serviciile comisiei și doar 1.000 în agențiile executive. Deci să nu, uh, confund, să nu confundăm uh, miza dezbaterii noi suntem în mijlocul politicii de externalizare și trebuie să vă spun imediat că uh, un, un 5.000 de locuri de muncă în plus pot crea o problemă bugetară enormă. Am uh, dorit să uh, reacționez astfel la intervenția doamnei doctor Gasler. Președintele, mulțumesc Comisiei și mulțumesc uh, de asemenea și curții de audit și acum putem trece la ultimul punct uh, diverse în primul rând, 22 del 23 Grupurile politice au răspuns că doresc să folosească datele de 22 și 23 de februarie pentru a ne întâlni și cu Olaf și cu uh, domnul Șemeta. Până atunci vom ști dacă domnul Șemeta este confirmat și vom putea atunci să discutăm uh, în detaliu cu lucru, despre lucrurile cu care mm, am, uh, pe care le-am discutat și acum. Domnul Șemetal va informa pe domnul Brown dacă este disponibil și dacă vom uh, putea avea această întâlnire. O altă intenție ar fi, dacă sunteți de acord, este să stabilim urgent o reuniune a coordonatorilor după avizul juridic de la serviciul juridic, care este foarte important, fiindcă acesta creează un raport conflictual, în ghilimele, cu comisia și cred că trebuie să-l discutăm foarte repede. De aceea e nevoie să avem o întâlnire urgentă. O altă chestiune urgentă după cum a spus secretariatul și ați primit cu toții nota informativă, trebuie să hotărâm dacă Parlamentul va apărea în fața Curții de Justiție pentru chestiunea legată de refuzul Germaniei de a furniza informații cu privire la TVA. Trebuie să uh, hotărâm acest lucru. Uh, doamna Andreea și apoi doamna Gresle, vă rog wanted to come back to the minutes from December Mulțumesc, vreau să mă refer la întâlnirea din 3 uh, și 4 decembrie. Nu solicit să se facă schimbări, dar punctul 8 ce doresc să fie rediscutat. Este vorba despre uh, declarațiile acelor uh, persoane care au tras semnale de alarmă și modul în care au fost ele abordate administrativ. Foarte schematic au fost discutate și cred că ar trebui să revenim. De asemenea, Uh, administrarea timpului pentru intervenienți. Uh, cred că ar trebui să fie avută în vedere, fiindcă nu a fost uh, o repartizare prea echilibrată a timpului de intervenție. Doamna Gressler. Mulțumesc. În ceea ce privește Uh, hotărârea, propunerea făcută de dumneavoastră sunt pentru. Ne vedem data viitoare pe 22 februarie la ora 3 după masă. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă doresc